Muy buenas tardes. Bună ziua, dragi colegi. Bună ziua tuturor. Vă rog să luați loc, fiți bineveniți la reuniunea noastră din această după-amiază. Și ca de obicei avem o ordine de zi foarte încărcată. multe rapoarte, multe avize, numai trei ore la dispoziție și încă o oră cu Parlamentul Poloniei, cu delegația de la Parlamentul Poloniei de la 18.30 până la 19.30. Și bineînțeles că sunteți cu toții bineveniți și la această întâlnire bilaterală. Începem cu adoptarea ordinii de zi. La punctele numărul 5 și 6 cu privire la acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei asupra asistenței judiciare reciproce și a procedurii de predare, deci acestea au fost amânate pentru următoarea reuniune atunci vă propunem un punct care să le înlocuiască strategia pentru includerea romilor, incluziunea romilor. Este eh, raportul doamnei Livia Iaroca. Dumnezeu ne va prezenta cum stau lucrurile în această după-amiază și care este calendarul pentru acest raport deosebit de uh, sensibil. Dacă nu, sunteți, uh, nu aveți nimic împotrivă, considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. Continuăm cu punctul numărul 2, anunțurile președintelui. Vă sugerez să adoptăm recomandările coordonatorilor, mai ales în ce privește numirea raportorilor. Doamna Deborah Sarachiani, în ce privește raportul despre Croația și asocierea ei la uh, observatorul uh, de monitorizare a drogurilor. Apoi, doamna Sonia Alfano, raportul de inițiativă uh, în ce privește criminalitatea organizată în Uniunea Europeană. Apoi, domnul Denis de Young, raport din proprie inițiativă, abordarea la nivel comunitar a uh, dreptului penal. dar aici încă așteptăm autorizațiile de la conferința președinților. Dacă nu aveți obiecții, aceste propuneri care constituie recomandarea ale reuniunii coordonatorilor sunt considerate aprobate. La sfârșitul reuniunii de astăzi, așa cum știți, urmează să ne întâlnim cu Um, reprezentanții uh, Comisiei de Afaceri Europene din Parlamentul Poloniei ca să discutăm despre viitoarea președinție poloneză și vom discuta despre uh, Eurojust, Europol uh, um, și gradul de responsabilitate democratică. Deci, vă invit pe toți la această reuniune care va începe în jurul orelor 18.30 ar trebui să dureze timp de o oră. La punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor trecute. Atunci, cum nimeni nu are nimic de obiectat, acestea sunt adoptate și trecem în sfârșit la punctul 4, votul electronic. Deci vă rog să verificați că aveți cu toții cartelele de vot. Domnul Alvaro, ați uitat-o? Puteți să faceți ceva? Bine, vă vom număra. Da, este o muncă extraordinară, cred că va fi o majoritate clară, nu va fi nevoie. Uh, nu vor fi prea multe discuții. E păcat. E păcat să-ți uiți cartela de vot când uh, votezi uh, un raport în ce privește Agenția pentru Sistemele Informatice. Deci, cum spuneam, este Agenția pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, în titlul raportului domnului Coelho pe care îl votăm acum. Facem mai întâi votul orientativ pentru acest proiect de raport, dar înainte de a purce de la vot, poate că domnul Coelho vrea să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau numai să spun câteva lucruri. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor care au depus amendamente și care sper că vor fi de acord cu amendamentele de compromis pe care le-am pus la punct împreună. Fără colaborarea dumnealor și sprijinul prețios, nu am fi reușit să ajungem la acest stadiu și să avem un consens în cadrul Comisiei Libe. Apoi, aș vrea să mai spun că sunt întristat de faptul că nu pot să fiu de acord cu toate amendamentele depuse de colegul Alvaro. De obicei, sunt de acord cu amendamentele dumnealui, care sunt foarte bine puse la punct, însă aici avem o problemă. Eu încă de la început am spus că Parlamentul European nu ar trebui să se implice în războiul dintre statele care se bat pentru a obține uh, ca sediul acestei agenții să fie pe teritoriul lor. Și de aceea spuneam că noi ar trebui să punem numai un amendament care să specifice criterii. Și dacă Consiliul va uh, ține cont de aceste criterii, uh, atunci când își va lua decizia, o cu atât mai bine. în amendamentele domnului Alvaro, încă din considerente, se dă o orientare a acestui raport, mai degrabă în favoarea Estoniei decât uh, în favoarea Franței. Deci, dragă prietene, îmi pare rău că nu pot să fiu de acord cu tine de data aceasta, dar eu cred că raportul nostru trebuie să rămână neutru și am să rog pe colegi să nu voteze în favoarea amendamentelor tale orale. Mulțumesc, domnule. domnul uh, Președinte, alți raportori din umbră vă să ia cuvântul. Doamna Sylvie Ghion, a, nu, bine, îți mulțumim pentru munca depusă. Comisia Consiliului n-au nimic de adăugat, atunci trecem la vot. 7. Trecem la vot. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Potrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53. Nu, spune președintele. 53 este deja acoperit, spune domnul și domnul Coelio. Bine, trecem la 54. Votăm 54. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1, continuare. Pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 3, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2, continuare. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm amendamentul 20 și 63 pentru că sunt identice cu un element adițional. Deci, aceste amendamente împreună, 20 și 63, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, continuare, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 și 64 împreună. Sunt identice împot pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru.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 se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Domnule președinte, poate că putem să votăm 28, 29, 30 în bloc, spune raportorul. Da, sunt de acord spune președintele. Le votăm împreună 28, 29, 30 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Raportorul, putem să votăm în bloc și propunerea 10, 11, 12, 5, 13 de la bugete. Da, spune președintele. Votăm toate aceste amendamente împreună. Pentru. Da? Punct procedural? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O secundă, spune președintele. O secundă, aștept traducerea. Luați cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul 13. Aș fi vrut să votez separat. Mi se pare mult mai de bun simț așa. Da. Atunci, în acest caz, votăm restul amendamentelor în bloc, neincluzând amendamentul 13, dar votăm 10, 11, 12 și 5. Și acum votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În acest caz trecem la 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34, 35, 36, spune raportorul, am putea vota în bloc. Există obiectii, spune președintele? Foarte bine, atunci votăm împreună 34, 35 și 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 78 și 18. Le votăm împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38 și 80, amendamente identice, le votăm împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Domnule președinte, nu am putea verifica dacă nu putem să votăm 19 până la 23 împreună? Da, deci 19, 20, 22 și 23 de la bugete. 19, 20, 22, 23, 21, 22, 23, spune președintele. Deci aceste amendamente merg împreună. Obiecții? Atunci votăm. Pentru? Împreună. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 cont. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, îmi cer scuze, spune președintele, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 de buget. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. De la cont. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum considerentele. Amendamentul 1 de la buget. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral de la domnul Alvaro. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42. Pentru, împotrivă. Țineri? Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. Patruzeci și cinci, acum spune președintele, pentru, împotrivă, Abțineri? Să facem totuși o verificare electronică. Votăm acest amendament. 45, mai precis. S-a deschis votul. S-a închis votul. Șaisprezece pentru, 15 împotrivă. Ce înseamnă asta? Nu a funcționat consola noastră de vot? Spune președintele. Deci s-a comis o, o eroare. Domnul Alvaro votează, da? Și atunci, 16 la 16. Ce ne facem? Da. Deci dacă votul domnului Alvaro e împotrivă, avem 16 la 16. Iată, un blocaj. Ce se întâmplă? Îl avem uh, în plus uh, pe domnul Alvaro cu un vot pentru și un vot uh, împotrivă de la doamna Corața Bild. Domnule președinte, dacă e 16 la 16, atunci amendamentul se respinge. Președintele, facem încă o verificare electronică. Votăm încă o dată amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. I'm so sorry, Sophie. <laughs> So now it's now it's 16 16 So it's it's rejected. Da, se respinge. Îmi pare rău, domnule Alvaro, dar s-a respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 de la bugete pentru împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 4. 3, spune președintele. Pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă compromisul 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 10. Compromisul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. <coughs> Amendamentul 3 de la bugete. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Bugete. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum electronic raportul în ansamblul său. Vot final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 3 împotrivă. Raportul se adoptă. Îi mulțumim domnului Carlos Coelho, raportorului. Îmi cer scuze, domnule președinte. Aici sunt. Din greșeală am apăsat pe butonul împotrivă și aș vrea să menționez că sunt pentru să faceți această corectare. Da, spune președintele. Avem așadar cu un vot mai mult pentru raport. Mulțumim tuturor! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. După cum am spus, am amânat dezbaterea în comun privind Republica Islanda și Regatul Norvegiei. Trecem acum la noul punct adoptat pe ordinea de zi, și anume strategia Uniunii Europene privind incluziunea romilor. Avem uh, prezentarea documentului de lucru. Și acum avem, uh, o avem pe doamna Livia Iaro ca doamna raportor, care va prezenta documentul în lucru pe marginea acestui subiect. Ă, ne așteptăm să existe și un studiu pe acest subiect, pe această temă, care va fi prezentat și ale cărui rezultate preliminare vor fi prezentate în 27 octombrie la următoarea reuniune a comisiei noastre. Doamna Iaroca, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. What we are having now is the working document not trans Dragi colegi, documentul pe care îl avem acum în fața ochilor este un document care uh, încă nu a fost tradus. Aceste traduceri, din păcate, nu sunt gata, însă vor fi gata cel mai târziu pe 15 octombrie. Și așa cum a anunțat domnul președinte, dacă reușim să terminăm discuția pe această temă astăzi, atunci vom avea ocazia pe 26, dacă nu terminăm discuția astăzi, atunci pe 26 octombrie vom discuta din nou acest subiect și vom lua cunoștință și de rezultatele studiului, în așa fel încât să înțelegem cât mai bine cum stă situația pe marginea acestui subiect. Imediat ce vom avea aceste rezultate pe hârtie, voi începe să redactez doc documentul final, raportul final și sperăm din tot sufletul, în așa fel încât să obținem traduceri de calitate și la timp, între 15 și 16 octombrie, când obținem rezultatele finale și până la ședința următoare, vă vom înainta documentele finale, în așa fel încât Comisia dumneavoastră Libe să aibă posibilitatea să abordeze acest uh, document la, în ședința din luna noiembrie. Și știu că veți avea și organizată și o audiere pe această temă. Deci e vorba de date importante în așa fel încât să avem cele mai bune documente, cât mai bine redactate, înainte de a putea înainta amendamente la începutul lui decembrie. Deci calendarul acesta ne va da posibilitatea pentru comisia noastră să avem un vot deja în Comisia Libie pe 9 decembrie și dacă suntem foarte, foarte optimiști, atunci am putea vota documentul în plen în decembrie. Bineînțeles, s-ar putea să existe schimbări, probabil din cauza traducerilor și așa mai departe, însă sperăm să uh, ajungem cu raportul în plen în luna decembrie. Acum, dincolo de chestiunile tehnice, mai există doar un lucru pe care aș vrea să-l adaug, pentru că uh, documentele de lucru deocamdată au fost trimise la traducere. Eu am explicat în mod foarte clar ceea ce aveam de spus pe acea, marginea acestui subiect. Mai există un punct pe care aș vrea să-l adaug și anume aria de acoperire, sfera de acoperire a acestui raport. Noi am avut data trecută o ședință și o întâlnire cu reprezentanții societății civile uh, și împreună cu raportorii din umbră, în zile ce vor urma, vom avea câteva ședințe. Uh, doamna Kinga Gal a fost de acord pentru data fixată pentru ședința cu ceilalți raportori din umbră. Se pare însă că există trei raportori care nu sunt disponibili. În orice caz, sper să pot organiza o ședință cu toți raportorii din umbră cât mai repede posibil. Însă, mai sunt și alți membri ai uh, comisiei care ar fi vrut să urmărească îndeaproape acest uh, raport, iar pentru ei vom face tot ceea ce este posibil pentru ca să ia cunoștință cât mai repede de documente. Din cât am înțeles eu, există 4-5 alte rapoarte care vor fi votate în Parlament, dar care nu vor aborda fiecare chestiune în parte care ține de uh, romi. E vorba de rapoarte foarte detaliate care țin seama de diferen, diferenți factori care pot duce la o stare de sărăcie. Uh, vă amintiți, aminte acum 2-3 ani de zile, spre exemplu, în Comisia FAM a existat un astfel de raport. Și plecând de la sfera de acoperire uh, fixată acum un an de zile, încercăm să vedem cum anume, la nivel european, putem aborda această chestiune a romilor. Deci asta încercăm să facem prin acest raport. Și sperăm că după acest raport vom reuși să definim cât mai bine care este temeiul juridic care există la dispoziția noastră și pe care trebuie să-l examinăm. Iată deci Mesajul cel mai important asupra căruia vreau să insist și sunt gata să aștept uh, sugestiile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră pe această temă, în așa fel încât să trimitem în final un semnal foarte clar către Consiliu și către Comisie. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și sunt gata să discut cu toți membrii Comisiei dumneavoastră. Sunt deschisă oricăror sugestii și sunt gata să mă întâlnesc cu dumneavoastră chiar și în mod bilateral, uh, dincolo de întâlnirile necesare cu raportorii din umbră, pentru că și ei mi-au spus săptămâna trecută că ar fi vrut să existe o astfel de întâlnire la care să participe toți raportorii din umbră, deci aștept cu nerăbdare astfel de întâlniri și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. thank you. Mrs. Mulțumesc, președintele, mulțumesc, doamna Iaroca. Aș dori să amintesc faptul că am avut mai mult de o posibilitate de a analiza acest subiect pendelete și cu siguranță că vom mai avea ocazia pe 26 octombrie, în momentul în care vom avea rezultatele uh, studiului. Studiu care a fost lansat de către comisie și cu siguranță vom avea ocazia să mai analizăm acest subiect. Deci, cu ocazia acestei discuții, haideți să fim succinți și să ne limităm doar la prezentarea documentului de lucru și la cele spuse de doamna raportor, doamna Iaroca. Poate că din partea președinției belgiene dorește cineva să ia cuvântul sau din partea comisiei înainte de a lansa discuțiile cu uh, dezbaterile cu membrii comisiei. Cineva din partea comisiei? Nu? Nu este cazul? Atunci, vom da cuvântul membrilor. Doamna Fickstrom, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântată de faptul că avem într-un târziu un document pe un subiect atât de important și deci în consecință putem să analizăm cu acest raport, așa cum am hotărât să facem uh, deja anul trecut în Comisia noastră Libe. Iar documentul este foarte important pentru că ne, ne da posibilitatea să lansăm în final lucrările noastre pe această temă. E vorba de chestiuni sociale, economice. Eu iau cuvântul în numele grupului ALDE și mi se pare că e paradoxal că în momentul în care discutăm acest uh, subiect, Consiliul discută despre grupuri cu grupuri itinerante care fac comerț cu cupru. E oarecum ca și, ca, ca și cum am vrea să ne acoperim capul în nisip, precum struțul. Eu aș fi vrut să cer, doamnei raportor, să abordeze și aceste subiecte și să vedem cum anume Parlamentul European Uh, examinează aceste subiecte, care sunt fondurile care au fost utilizate, cum au fost utilizate fondurile europene în favoarea romilor, ce se întâmplă cu locuințele, ce se întâmplă cu libertatea de circulație, ce se întâmplă cu segregarea, cu discriminarea, ce poate face Parlamentul European în mod concret. Iar în concluzie aș dori să spun că titlul raportului este referitor la incluziunea romilor. Însă, după părerea mea, trebuie să ținem seama și de aspectele legate de libertate de circulație, discriminarea din punct de vedere juridic și așa mai departe. Și în aceste condiții, noi, în calitate de grup ALDE, am putea susține raportul. Dacă nu, atunci, după părerea noastră, raportul va fi mai mult sau mai puțin inutil. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Gons. Mulțumesc, doamna Gons. Thank you very much. <clears throat> Uh, Mulțumesc! Vreau să menționez două dintre aspectele raportului. Vreau să salut acest document de lucru pentru că deja așteptăm acest raport din luna septembrie sau octombrie anului trecut. Deci e bine că în sfârșit avem uh, ceva concret, un punct de plecare pentru dezbaterile și lucrările noastre. În curând va avea loc o întâlnire a raportorilor din umbră. Eu i-am oferit Liviei uh, mai multe posibilități și abia aștept să ne întâlnim. Trebuie să știți că la Comisia de Ocupare s-a luat hotărârea că se va uh, face un aviz asupra acestui raport și eu am fost desemnată pentru a fi autoare acestui aviz. Așa cum a spus și doamna comisar Cecilia Malmström, trebuie să ne Uh, mă scuzați, așa cum a spus colega Cecilia Wilström de, uh, de la grupul ALDE, nu trebuie să ne ocupăm numai de aspectele sociale, de dificultățile de integrare în societate, de găsirea unui loc de muncă și așa mai departe, ci și de aspectele de discriminare și cum putem să facem pași înainte care să fie cu adevărat util comunității rome. Încă ceva apropo de avizul care va fi redactat în numele Comisiei de Ocupare. Calendarul poate să pare să fie unul destul de uh, strâns. La Comisia de Ocupare am avea nevoie de ceva mai mult timp. Ei și-ar dori ca termenul limite de depunere a amendamentelor să fie la jumătatea lunii decembrie, deci uh, un pic mai târziu decât ce era prevăzut inițial. Și vor dori să dezbată amendamentele și amendamentele de compromis care vor, discuta, vor exista mai mult ca sigur, pentru că sunt convinsă că acest raport va suscita reacție din partea societății civile. Deci, ne dorim să putem să dezbatem pe 25 ianuarie. Totul va depinde, bineînțeles, și de um, primirea traducerii uh, textului raportului. Dar haideți să începem să lucrăm uh, în mod intensiv uh, și să ne ocupăm de ambele aspecte ale raportului. Mulțumesc, domnule președintele. Doamna Keller, acum. Vă mulțumesc. Sunt de acord uh, cu doamna Cecilia Wilström. Oratoria a făcut și ea un laps, s-a spus Malmström în loc de Wilström. Deci sunt și eu de acord în ce privește chestiunea discriminării, pentru că uh, nu uh, mi se pare normal să nu apară, să nu figureze în raport. Pentru că evident că nu avem numai o problemă a lipsei de integrare, ci și, în primul rând, <laughs> o problemă cu discriminarea. Romii sunt discriminați absolut peste tot în Uniunea Europeană. Și trebuie să vedem care sunt uh, uh argumentele juridice sau soluțiile de natură juridică și legislativă. Apoi vreau să știu cum veți discuta despre chestiunile de gen și egalitatea de gen în versiunea finală a raportului. De asemenea, mi-aș dori să vă concentrați mai mult asupra faptului că integrarea e o procedură dus întors. Nu numai romii trebuie să se integreze în societate, ci și societatea ar trebui să vadă ce are de învățat, de câștigat din partea uh, romilor și în plus și noi, ceilalți, trebuie să ne schimbăm comportamentul și atitudinea față de ei. Să vedem, de exemplu, cum putem să uh, uh, trezim uh, interesul copiilor din comunitatea romă pentru școli, pentru că e mai simplu, de exemplu, să-i aducem să viziteze școli decât să le spunem, să le dictăm că da, timp de nu știu câți ani nu mai puteți să vă deplasați, trebuie să stați în nursing home pentru că copilul trebuie să meargă la școală și alte asemenea inițiative. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Clais acum. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt eu constat că în documentul de lucru al doamnei Iaroca se folosește un limbaj care dă exemple mai concrete decât în rezoluția adoptată în plenară și acest lucru mi se pare salutar. Apoi, se vorbește despre costul non-integrării romilor. Iată o abordare novatoare, dar cred că textul ar fi mai credibil dacă am vorbi și despre faptul că e nevoie de o mai mare responsabilizare a uh, romilor. Avem de obicei acest discurs uh, oarecum unilateral. Susținem că singurul vinovat este discriminarea pentru toate problemele cu care se confruntă romii. Însă, am văzut și asta la modul cât se poate de concret în, țara, în țările de jos, că multe lucruri pot să fie modificate în uh, funcționarea comunității romilor, ca de exemplu rata abandonului școlar. Foarte mulți copii romi nu merg deloc la școală sau nu merg suficient de mult timp la școală. De asemenea, faptul că fetele și chiar și băieții se căsătoresc la o vârstă fragedă sau sunt obligați să cerșească sau să se dedea la activități criminale deci, cred că acest raport ar fi mult mai credibil dacă am vorbi și despre aceste aspecte. Și, cum spuneam, dacă am cere ca romii să fie și ei mai uh, uh, responsabili, să fie și un discurs legat de chestiunile de drept. Domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că poate este o ocazie unică pe care nu numai noi o avem, ci întreaga Uniune Europeană, care să ducă spre finalizarea sau dacă nu, spre, măcar spre începutul finalizării uh, integrării romilor în Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm că romii sunt cetățeni ai Europei, ne place sau nu ne place, unora le place, altora nu le place, trebuie să înțelegem și trebuie să rezolvăm această problemă care, după cum am văzut, a produs destule nemulțumiri. Eu consider că în primul rând, nu o să intru în amănunte acum cu privire la documentul de lucru, dar ar trebui să ne axăm foarte mult pe condițiile economice specifice din uh, țările de unde provin uh, acești romi și care pleacă, nu cred eu, pentru că așa le place să trăiască în condiții neumane undeva în străinătate, ci din cauza sărăciei. S-a vorbit aici despre abandonul romilor, că este, al, în învățământ școlar, abandonul școlar este foarte ridicat. Eu pot să vă demonstrez cu cifre că sunt țări, între care și România, unde abandonul cetățenilor național din țara respectivă este mult mai ridicat decât uh, comparativ cu cel al romilor. De asemenea, uh, condițiile de sănătate spun că pentru romi sunt uh, mult mai dificile. Vă dau exemplul României, unde sistemul de sănătate este complet distrus și 22 de milioane de cetățeni nu beneficiază de condiții uh, normale de asistență de sănătate. Iar locuri de muncă pentru romi, ce să vorbim, iar exemplul României, este imposibil ca românii să găsească, cetățenii, toți cetățenii României să găsească locuri de muncă. Eu cred că trebuie, repet, să ne axăm în primul rând pe ridicarea nivelului de trai și ridicarea unor țări membre pentru ca romii să nu mai fie cei mai săraci dintre cei săraci. Vă mulțumesc. Thank you. Mr. Papa Nicolau. Mulțumesc. Domnul Papa Nicolau are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am senzația că textul pe care îl avem în fața ochilor este un bun început, un bun început pentru dezbaterea noastră. Aș dori și eu la rândul meu să amintesc faptul că această problemă, această, acest dosar al romilor este unul deosebit de complex. E vorba de cetățeni europeni care vorbesc o limbă diferită în fiecare țară, care au tradiții, care au obiceiuri, care au specificitate. Uh, și, bineînțeles, acest lucru complică oarecum acest dosar pe care noi îl analizăm acum. Însă, ceea ce mi se pare important, având în vedere calendarul pe care îl avem în fața noastră, este să dăm dovadă de deschidere să evităm orice formă de antagonism, să încercăm să găsim un consens. Și doamna Iaroca a adus deja o contribuție importantă în acest sens. Doresc să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut până acum și doresc deja să-i mulțumesc pentru ceea ce va face pe viitor. Știm că doamna Iaroca prezintă întotdeauna lucrurile în mod echilibrat și asta mi se pare deosebit de important. De aceea sunt de părere, doamna Iaroca, că dumneavoastră aveți o răspundere imensă. Trebuie să orientați dezbaterile noastre, analiza noastră. Trebuie să vedem care sunt punctele asupra cărora trebuie să ne concentrăm atenția. Și în concluzie aș dori să atrag atenția asupra unor puncte pe care le-am mai abordat deja. Noi ne dorim cu toții să nu mai existe nicio formă de discriminare. Am, încercăm să găsim exemple de o astfel de absență de discriminare, să găsim măsuri care ar facilita incluziunea acestora. Poate că am putea invita reprezentanți ai comunității rom care a reușit în viață, care ar putea deveni un model demn de urmat, în așa fel încât să putem adăuga concluzii noi la această dezbatere. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Guillaume. Foarte pe scurt, domnule președinte, mulțumesc. Uitându-ne la evenimentele din ultimele săptămâni, din ultimele zile, într-o țară membru pe care o cunosc destul de bine, e bine, aceste evenimente au totuși un merit și anume uh, fac în așa fel încât lucrurile se mișcă și ne împing noi, pe noi, instituțiile europene, noi, Parlamentul European, să uh, acționăm în ceea ce privește incluziunea socială a romilor, chiar dacă nu suntem la dăpostul anumitor interpretări și generalizări uh, care nu sunt întotdeauna necesare. Cred că acum toată lumea cunoaște foarte bine care sunt datele problemei Uh, care este conținutul acestui dosar. De aceea sunt de părere că ar trebui să trecem acum la propuneri, propuneri clare, propuneri concrete, clar organizate în timp, în așa fel încât să nu mai existe loc de niciun fel de interpretare uh, reavoită din uh, partea unora sau altora în ceea ce privește integrarea romilor în Europa. De aceea voi urmări îndeaproape propunerile concrete ce vor fi făcute cu ocazia acestui raport, în așa fel încât toate dimensiunile care deocamdată sunt doar evocate, cel puțin în acest stadiu al textului, să fie mai clare, mai pregnante în text, în așa fel încât în realitate lucrurile să evolueze. Mulțumesc, are cuvântul doamna Bauer. Uh, mulțumesc pentru această oportunitate de a discuta acest subiect și mulțumesc pentru abordarea foarte realistă a acestui subiect. A găsi o strategie comună pentru romi este acum un lucru mult mai necesar, după cum a arătat o evoluție recentă a lucrurilor. Avem nevoie în Europa de o strategie europeană nu este o problemă a României, a Slovaciei, a Ungariei și așa mai departe. Este o problemă europeană. O problemă europeană cu privitoare la, celor de, la, la cei de etnia romă. Dacă nu interconectăm acest subiect în acest raport, atunci se ajunge la situația uh, de a avea o listă imposibilă de cumpărături în loc de raport. Din acest motiv, mie mi se pare că este foarte important să facem o distinție clară între strategia de care are nevoie Europa, de deci ce ar trebui să facă Europa pentru acești cetățeni europeni și eh, care este chestiunea ce ține de implementarea legii. Acum, legislația comunitară trebuie analizată pentru a vedea ce anume putem implementa, ce anume putem utiliza în cazul romilor. Sunt două chestiuni complet diferite. Și tocmai de aceea cred că nu ar trebui să amestecăm cele două chestiuni. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Boscort are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori să repet cele spuse deja, însă aș dori să mă refer la alte aspecte. Și anume, ceea ce a spus Sadineaur doamna Bauer este foarte important. Este important să facem o distincție între cele două elemente. Să menționăm, desigur, aspectele, că exist, aspecte legate de faptul că Există o etnie romă de 12 milioane de cetățeni în Europeană și evident trebuie să existe o integrare socială a acestor persoane. Comisia pentru Ocupare va face și un aviz în acest sens. Încă două remarce. Lipsește ceva din documentul acesta de lucru și am discutat deja cu doamna Iaroca despre asta. Și anume, reprezentarea romilor. Dacă vrem să elaborăm o strategie pentru aceștia, atunci este firesc ca acest grup de cetățeni să fie implicat. Comisia a promis să facă acest lucru, însă vedem că practic nu se întâmplă nimic. Și astfel se ajunge la situația în care uh, romii sunt mereu Uh, prezentați ca fiind țapi spășitori. De aceea este foarte important să ținem seama și de implicarea acestora când vine vorba de elaborarea unei strategii. Nu în ultimul rând menționez de faptul că avem nevoie de o strategie la nivel european, însă să nu uităm că trebuie să vedem cum anume putem uh, colabora și cu statele candidate. Să nu uităm că Balcanii reprezintă, de fapt, originea întregii probleme, să nu uităm ce s-a întâmplat în Bosnia și în Serbia, să nu uităm că nu trebuie să reinventăm roata, ci pur și simplu trebuie să ne asigurăm de faptul că romii vor, vor beneficia într-adevăr de această strategie. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt comentarii, îi acordăm cuvântul la final doamne Iaroca pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte! Foarte pe scurt, pentru că îmi dau seama că ne presează timpul. Oricum, vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile valoroase. Multe aspecte relevate aici îmi sunt noi și o să țin cont de sugestiile făcute. O să fac câteva comentarii despre cum va trebui să arate acest raport. Deja spun în definirea raportului că sarcina mea ca raportor este de a spune dacă avem o strategie pentru, avem nevoie de o strategie pentru una la nivel european și desigur eu cred că avem nevoie de una. Uh, și, de asemenea, în al doilea rând, trebuie să menționez ce anume trebuie să conțină astfel de strategie. Mă concentrez așadar asupra acestor aspecte pentru a fi sigură că vom crea un cadru juridic atunci când dis discutăm despre discriminare. În raportul meu la început și pe parcursul acestuia argumentez faptul că implementarea directivelor ce există deja, buna implementare ar fi generat o situație în care să nu mai avem nevoie de intervenții și ar fi generat o situație în care nu s-ar mai fi încălcat drepturile omului în Uniunea Europeană așa cum se întâmplă acum în unele regiuni. Așadar, aș vrea cu acest raport să avem un uh, instrument eficient. Sigur, uh, trebuie să mă încadrez uh, în limita de caractere ce mi-a fost impusă și să definez foarte clar acest instrument. Uh, și pentru mine acest instrument trebuie să aibă o misiune foarte clară de îndeplinit. Cele cinci puncte esențiale sunt uh, o, de un temei juridic, o hartă a zonelor critice, uh, proiecte complexe de dezvoltare, schimbări ale uh, diviziunilor teritoriale strategice, Și în acest sens uh, va trebui să emită un aviz și Comisia Regii. Este foarte important să vedem cum anume elaborăm această hartă. Și să nu uităm că planurile de acțiune ale statelor membre, ce trebuie elaborate pe baza acestei hărți, reprezintă, de fapt, strategia europeană pentru romi în sine. Sarcina noastră este să facilităm adaptarea la sarcinile pe care au promis să le soluționeze Comisia și statele membre în următoarele luni. Aș dori ca domeniul de aplicare al raportului să fie cel pe care l-am prezentat deja. Însă, sunt de acord că trebuie preluate și alte aspecte, de exemplu uh, aspectul economic, care a fost deja tratat acum doi ani la Comisia pentru Ocupare foarte bine. Și, de fapt, mă bazez pe acel raport. Este de asemenea important faptul că vine, că se este implicată și Comisia pentru Ocupare și faptul că tratăm și chestiunea egalității de gen. Uh, la fel și Comisia Regii trebuie să se implice, menționând toate aspectele pe care ar trebui să le conțină această hartă a zonelor de criză. Așadar, vedem că celelalte comisii vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește acest raport. Încă o chestiune pe care au menționat-o unii eurodeputați. Discutați despre drepturile și responsabilitățile acestui grup etnic. Uh, Ați discutat despre implicarea romilor în această strategie. Ei bine, după cum ați văzut, am încercat să am un raport echilibrat, să proiectez un raport echilibrat. Chiar dacă vom avea o strategie pentru romi, aceasta va genera uh, succesul doar în proporție de 10%. Celelalte procente vor veni de la statele membre, apoi de la autoritățile locale și apoi marea bucată de este reprezentată de romi când vine vorba despre implementarea locală și monitorizarea locală a acestor programe. Deci, doamna Boscurt, când ați discutat despre reprezentarea romilor și despre crearea unei noi generații de lideri în comunitatea romă, ei bine, aceste aspecte sunt esențiale pentru succesul strategiei noastre. Odată ce vom avea cadrul gata definit, atunci uh, cu siguranță vom avea nevoie de o serie de alte rapoarte venind de la alte comisii parlamentare pentru a ne asigura de faptul că comisia se îndreaptă în direcția potrivită, pentru a da impulsurile corecte și pentru a crea un cadru juridic forte pentru ca statele membre să țină seama de sarcinile lor. Există așadar multe întrebări la care trebuie să găsim un răspuns, dar eu cred că cel puțin putem să arătăm direcția în care trebuie să ne îndreptăm cu acest raport acum. Dacă considerați că raportul trebuie să fie consolidat și că ar trebui să menționăm mai clar ce ar trebui să facă romii sau să nu facă romii, e bine, eu cred că acest raport reprezintă un răspuns de ambele părți. La nivel politic, ar trebui să existe uh, monitorizarea implementării cadrului care va fi definit, cadrului juridic care va fi definit. Uh, avem așadar nevoie de mult mai mult decât o, de o bună propunere din partea Comisiei sau de angajamentul statelor membre. De fapt, avem nevoie de cele mai bune aporturi ale celor care lucrează la nivel politic, la nivel educațional, la nivelul uh, reprezentării grupurilor uh, minoritare. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru ideile prezentate și vă rog frumos să mă contactați în lunile ce urmează. We thank you. Vă mulțumim, spune președintele. Mulțumim tuturor participanților la discuție. Vă reamintesc, acest subiect va fi pe ordinea de zi din nou în octombrie, în 26. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 7. Este vorba despre extinderea domeniului de aplicare a Directivei 2003 per 109 CE la beneficiarii unei protecții internaționale. Domnul raportor este domnul Claude Moraes și ne va prezenta Uh, ne va, prezenta, ne va prezenta subiectul privind la extinderea statutului de rezident pentru refugiați. Acesta va prezenta rezultatul întâlnirii cu raportorii din umbră. Aceasta a avut loc săptămâna trecută. S-a pregătit primul trialog. Acesta va avea loc în, pe 12 octombrie, adică mâine. Domnule Moraes, aveți cuvântul. Very much, Chairman. This is one of the, um, probably the best. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot să spun că am avut întâlniri cu raportori din umbră de o atât de bună calitate încât uh, practic au fost cele mai bune de care am avut parte în ultimele luni și am făcut niște progrese nemaipomenite. Domeniile cheie în care era nevoie de compromisuri sunt dacă membrii uh, familiei unei persoane expulzate pot să uh, plece cu această persoană, deci dacă sunt obligate să o facă sau dacă au dreptul să rămână în țara din care persoana a fost expulzată. Și, bineînțeles, cealaltă chestiune ține de relațiile dintre, din um, cadrul unei familii, pentru că atunci când au existat antecedente de violență domestică, agresiuni și așa mai departe, trebuie ca membrii familiei să poată să aibă uh, dreptul să fie în continuare protejați, chiar dacă uh, agresorul, mă rog, a fost uh, expulzat între timp. Aici fiecare se ține tare pe poziție. Apoi, ne-am gândit și la interpretarea articolului 21 din directiva cu privire la expulzare, pentru că uh, ne dorim să existe o clauză de salvgardare suplimentară în ce privește destinația către care o persoană poate să fie expulzată. Eu cred că suntem într-o situație foarte bună în vederea trialogului de mâine și de asemenea trebuie să discutăm despre felul în care se calculează perioada pe care o poate petrece un candidat la azilul politic, să se știe dacă se include în calculul acestei perioade maxime și uh, um, timpul necesar pentru tratarea cererii sale de azil sau nu. Deci, încă o dată, vreau să mulțumesc uh, colaboratorilor, raportorilor din umbră, secretariatului și pot să spun că suntem pe poziții forte în vederea trialogului de mâine. Îți mulțumesc, dragă Claude. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, doamna Wilkstrom. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, una din raportoarele din umbră din echipa de visa a lui Claude Moraes Vreau și eu să-i mulțumesc pentru felul în care a dirijat munca noastră. Am lucrat foarte repede și foarte bine. Parlamentul stă ferm pe poziții în sensul că calculul duratei începe de la data în care persoana a depus prima sa cerere de azil. Apoi, dacă o persoană care a, a beneficiat de protecție internațională este expulzată, atunci familia sa nu ar trebui să fie și ea expulzată în mod automat, dacă nu dorește să uh, uh, însoțească, să o însoțească pe persoana expulzată. Și asta mai ales că nu este în interesul său. Eu sper că acest raport va fi susținut de cât o mai mare majoritate și de asemenea sper să fim victorioși cu ocazia trialogului de mâine. Să nu uităm faptul că odată cu adoptarea acestui raport vom putea să accelerăm uh, procedurile și pentru celelalte rapoarte care au mai rămas în pachetul azil ca să ne atingem scopul fixat și anume de a avea o politică comună de acordare a azilului până la um, termenul limită fixat în anul 2012. Doamna Nedelceva, mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt raportoare din umbră și vreau și eu să susțin ce a spus domnul Moraes și vreau să-i mulțumesc pentru abordarea sa deosebit de constructivă cu ocazia reuniunii de săptămâna trecută am ajuns la niște amendamente de compromis deosebit de echilibrate, nu mai am mare lucru de adăugat, cu excepția unui lucru pe care ar vrea să-l spun despre cele două compromisuri uh, cheie. În ce privește expulzarea membrilor familiei, cred că este important ca statul membru care a acordat protecția internațională să decidă acceptarea, expulzarea sau reintegrarea membrilor uh, unei familii în baza legislației europene, dar și a legislației naționale. Apoi, în ce privește țările terțe, noi am ajuns la un compromis și anume să se verifice dacă o persoană nu riscă să fie persecutată în țara terță în care ea este susceptibilă de a fi expulzată și să se facă o consultare între statele membre înainte, statele membre care au, în care această persoană a rezidat, înainte de a se decide spre ce destinație poate să fie expulzată această persoană. Oricum, îmi pare bine că am făcut un progres în pachetul azil. Mulțumesc, doamnă va spune președintele. Nu a mai cerut nimeni altcineva cuvântul. Nici reprezentanții comisiei sau ai președinției belgiene. Prin urmare, Având în vedere faptul că toată lumea este mulțumită și așteaptă trialogul, putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Numărul 8. Standarde minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională. Este o versiune reformată. Raportoarea noastră este Jean Lambert și dumneavoastră ne va face o prezentare a acestei directive de reformare, deci uh, care face parte și ea din pachetul, așa numitul pachet azil. Și vom asculta prezentarea dumneavoastră ca să ne spună cum are de gând să procedeze cu acest dosar și apoi am să dau cuvântul Comisiei sau Consiliul. Și apoi voi da cuvântul colegilor. Doamnă Lambert, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că colegii își aduc aminte de faptul că la ultima noastră reuniune am vorbit în baza documentului de lucru pe care îl trimisesem și care conținea, ca să spun așa, esențialul acestei directive și a proiectului de um, reformare inițiat de comisie. Ca să vă uh, reîmprospătez memoria, directiva vorbește în primul rând despre motivele care justifică acordarea protecției internaționale, că e vorba despre statutul de refugiat sau de protecția subsidiară. Și apoi, a doua parte este cu privire la uh, condițiile în care acest uh, statut poate să înceteze. Scopul reformării uh, conținutului directivei este legat de conținutul ei în aceste două domenii, oricum, nu are sens să intre prea mult în detaliu, pentru că propunerile comisiei sunt cât se poate de în acord cu dorințele Consiliului uh, în această privință. S-au propus puține amendamente în urma discuției noastre de luna trecută. Eu în uh, um, expunerea de motive am uh, făcut o referire, dar care încă nu a fost preluată de un amendament, poate că ați observat acest lucru și uh, unii mi-au atras atenția în acest uh, sens. Oricum, așa cum am spus și în expunerea de motive, sunt de acord cu acele amendamente, care tratează despre uh, chestiunile de egalitate între sexe și de nediscriminare. Mai ales la 10D, eu am făcut un amendament care poate să pară o modificare minoră, pentru că nu vreau decât să adaug cuvintele uh, și pentru toți. Pentru că vorbesc aici despre acele grupuri care au anumite caracteristici în comun și a doua propunere sau care sunt percepuți a fi. În domeniu, jurisprudența ne arată că nu există o, o, un tratament armonizat între statele membre și de aceea ar trebui să putem prin reformarea directivei să ajungem la aceste condiții uh, armonizate. Apoi, în ce privește minorii neînsoțiți și copiii în general, s-a pus problema continuității uh, uh, îngrijirii lor, eu am propus o formulare mai fermă în ce privește protejarea de, de drepturilor copiilor, mai ales în uh, conformitate cu Convenția ONU a drepturilor copiilor. Și am propus un nou articol 2.1 care ar face o legătură directă între un considerent, deci pe tema pe care tocmai am menționat-o, și corpul în sine al directivei. Apoi, la articolul 2d, am considerat și acolo că era nevoie de un, amend- de un amendament cu privire la rolul pe care îl joacă minorii neînsoțiți. Apoi, la articolele 7, apropo de protecție și încetarea protecției. Există această idee destul de răspândită și, de exemplu, la nivelul înaltului um, Comitet ONU pentru uh, refugiați, Însă este o chestiune pe care statele membre nu vor să o rediscute acum. De aceea nu face parte din uh, proiectul de reformare al directivei. La articolul 7, amendamentele 6 și 7, care restrâng lista criteriilor de îndeplinit pentru a beneficia de protecție internațională din partea guvernelor. Avem propunerea comisiei aici pe care vreau să o păstrez, dar aș vrea să adaug faptul că candidații la azil trebuie să poată să dea seama de acțiunile lor. Dar există și chestiunea acestei uh, uh, răspunderi asumate care este interpretată oarecum negativ, pe care nu ar trebui să o pierdem din vedere. Apoi, comisia a vrut să șteargă ideea acestui test rezonabil eu una mi-aș dori să o reintroduc pentru a avea o protecție pe o perioadă cât mai lungă, o protecție cu un caracter durabil. Și am ajuns la această concluzie în urma consultărilor cu ONG-uri cu multă experiență în domeniu. Propunerea de reformare a directivei limitează ceea ce am putea sau nu am putea să facem. Mai sunt și alte amendamente pe care aș putea să le menționez, dar cred că am uh, spus câte ceva despre cele mai uh, importante. Mulțumim doamnei Lambert. Acum dau cuvântul doamnei Romero. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, este es un text. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aici este vorba de un text prin care Comisia va face un pas înainte, tocmai pentru a, uh, a favoriza armonizarea măsurilor luate de către țările și statele membre în materie de azil și pentru a ajunge la un statut uniformizat de protecție. Acesta este motivul principal al acestei reformări, reformare necesară. Și asta plecând de la diferitele situații cu care se confruntă statele membre referitor la azil. De aceea era și este important uh, să avem acest nou text, această nouă directivă, plecând deci de la definirea precisă a statutului de refugiat, a, definirea precisă a conceptului de protecție internațională, care sunt drepturile și îndatoririle uh, celor care se află într-o astfel de situație. Iată deci pasul cel mai important înainte pe care am reușit să-l facem prin acest document. Apoi am analizat amendamentele pe care le-a prezentat doamna Lambert. Poate că acestea ar trebui să fie analizate mai în detaliu, pentru că există subiecte interesante, spre exemplu agenții de protecție Poate că ar trebui noi să ne aplecăm un pic mai mult asupra acestui uh, subiect. Iar în final, ce pot să spun este că contribuțiile doamnei Lambert sunt bine întemeiate și vom încerca să le completăm în așa fel încât să ajungem la un text cât mai bun. Pe fond, ceea ce se întâmplă prin această reformare este că dacă intrăm în această dezbatere legată de azil, vedem că situația este atât de diferită de la o țară la alta, de la un stat membru la altul, nu numai în ceea ce privește complexitatea acestui subiect, nu numai în ceea ce privește complexitatea normelor în vigoare sau faptul că există o acumulare de uh, situații diferite, dar și din cauza faptului că situația de la țară la țară este foarte diferită în materie de azil. Nu toate țările au frontiere cu aceleași țări. Cu siguranță că există anumite state care au o anumită tradiție legată tocmai de situația lor geografică. Și vedem că în ultimii 10 ani a existat o, o, o frână, aș spune, în ceea ce privește azilul în țările care aveau o tradiție de primire. Și vedem că acum există anumite situații care nu sunt menționate aici în document și cu siguranță că aceste aspecte vor face parte din dezbaterile finale legate de pachetul azil. Însă astfel putem avansa în așa fel încât politica de azil să fie cât mai consistentă posibilă pe zi ce trece. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu aș dori să-i mulțumesc doamnei Lambert care a depus o muncă foarte, foarte echilibrată, foarte bună. Raportorul grupului nostru, domnul Colmeier, nu este prezent astăzi, însă în numele grupului nostru aș dori să cer președintelui nostru să vedem dacă am putea avea o, o, un termen suplimentar în ceea ce privește înaintarea amendamentelor. Am să vă explic care este problema noastră în grupul nostru. Marea majoritatea colegilor noștri vor fi mâine plecați în Portugalia, unde avem o zi de studiu a grupului nostru și ne vom întoarce vă, vineri, săptămâna viitoare, săptămâna de Strasburg. De aceea v-aș ruga în numele grupului meu să ne acordați câteva zile în plus, în așa fel încât să putem să ne aducem contribuția la acest document, în așa fel încât acesta să fie cât mai eficient posibil. Thank you. Any other președintele. Mulțumesc, alte comentarii, alte sugestii. Mai dorește vreun membru să ia cuvântul? Comisia? Președinția? Se pare, nu, atunci uh, am ascultat o cerere formulată de domnul Papa Nicolau în numele grupului PPE, care se pare că au o ședință uh, care ar motiva amânarea termenului de depunere a amendamentelor. Întrebarea mai este dacă doamna Lambert, raportoarea, este de acord cu această solicitare. Doamna Lambert, domnule președinte, nu. Eu cred că toate politele, grupurile politice să aibă șansa să fie implicate în mod egal în redactarea acestui raport. Deci poate că ar fi bine să vedem cu secretariatul care ar fi posibilitățile în așa fel încât și grupul PPE să poată să participe la înaintarea amendamentelor. Președintele, mulțumesc pentru înțelegerea de care dați dovadă. Văd că ceilalți reprezentanți ai grupurilor politice se pare că nu au obiecții în ceea ce privește această solicitare, deci o putem adopta și în consecință vom vedea împreună cu secretariatul secretariatul aici prezent, cum ar fi posibil să fixăm un alt termen de înaintare a amendamentelor. Dacă suntem de acord cu acest lucru, foarte bine. Încheiem aici cu acest punct. Mulțumesc tuturor încă o dată pentru comentarii și trecem acum la punctul următor. Și anume punctul 9 de pe ordinea de zi, e vorba de inițiativa cetățenilor. E vorba de un punct important. Deci, vă amintesc, trecem la punctul 9. E vorba de inițiativa cetățenilor. E vorba de un punct important referitor la modul în care va evolua din punct de vedere constituțional Uniunea Europeană. Avem aici o prezentare a proiectului de uh, raport pe marginea inițiativei cetățenilor. Comisia AFCO este comisia pe fond, la care se, uh, s-a asociat și comisia PETI, plecând de la regulamentul în vigoare. E vorba de articolul 50. Inițiativa cetățenească este o inovație importantă introdusă de către Tratatul de la Lisabona, care permite cetățenilor europeni să participe la dezbaterile democratice uh, în cadrul Uniunii Europene. Avem o propunere a Comisiei în ceea ce privește un regulament Uh, din partea Parlamentului European și a Consiliului pe marginea inițiativei cetățenești, care stabilește astfel procedurile și condițiile de care trebuie să se țină seama pentru ca cetățenii și inițiativa cetățenească să poată funcționa în practică. Aici avem doi co-raportori. Pe de o parte, doamna Kinga Gongs și pe de altă parte, doamna Cecilia Wikstrom, care ne vor prezenta astăzi proiectul lor de aviz după care vom da cuvântul celorlalți raportori și vom lansa dezbaterele pentru toți membrii care doresc să participe la dezbatere. Deci voți avea ocazia să luați cuvântul. Am în vedere că avem o agenda astăzi, o ordine de zi încărcată, aș dori să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor a fost fixat pentru mâine, 12 octombrie, la ora 12 la prânz. Atunci, aș dori să dau cuvântul doamnei Wikstrom, nu? Mai întâi doamna Gonț. Mai întâi doamna Gonț. Da, m-am înțeles cu Cecilia ca să încep eu și apoi să continue ea. Suntem de acord cu ce a spus. Și anume că inițiativa cetățenilor și participarea cetățenilor este un aspect esențial al tratatului de la Lisabona. Uh, asta discutând, desigur, despre principiul democrației participative și despre principiile democratice ale Uniunii Europene. Avem uh, câteva sugestii în ceea ce privește amendarea propunerii inițiale. Ideea noastră de bază a fost aceea ca inițiativa cetățenească să fie cât mai ușor de folosit cu putință. Uh, Știm că este foarte dificil să aduni un milion de semnături pentru a sprijini o inițiativă. Așadar, în acest context, propunerile noastre sunt următoarele. În primul rând, dat fi, dată fiind vârsta minimă pentru, admisibilă pentru sprijinirea unei uh, uh propuneri, unei inițiative, și anume că aceasta este de 16 ani, știm că s-a propus adaptarea acestei vârste la vârsta minimă pentru vot în fiecare stat în parte. Dar, dat fiind că într-unele state vârsta este de 16 ani, în alte state de 18 ani sau poate chiar mai mult, dacă vrem să avem o vârstă minimă uh, uniformă, atunci ar trebui să o reducem la 16 ani. Un argument în favoarea acestui fapt este că, dat fiind că nu discutăm despre un proces decizional, ci despre un proces de inițiativă urmat mai apoi de un proces legislativ, ar fi foarte important să implicăm și pe tineri cât mai mult. Discutăm la urmă urmei despre chestiuni europene. Așadar, propunem ca vârsta minimă propusă să fie de 16 ani. Astfel vom reuși și să depășim uh, diferențele ce există la nivelul statelor membre privind vârsta. În ceea ce privește domeniul de aplicare, inițial se discuta despre o treime din statele membre. Se discuta despre criteriul de admisibilitate, mă scuzați, care era propus la, de, a fi, la o treime uh, din statele membre și la un număr de un milion de semnături. Noi considerăm că o pătrime din statele membre reprezintă un prag suficient de mare pentru a reprezenta ca atare statele membre. În ceea ce privește termenul limită de colectare a semnăturilor, uh, Din nou, pentru colectarea un milion de semnături, considerăm că nu este nevoie de o extindere până de până la patru ani. Nu înseamnă nici că în toate cazurile trebuie să fie de patru ani, ci mai degrabă discutăm despre faptul că atunci când inițiatorul nu este sprijinit despre, nu este sprijinit de organizații, de uh, organizații de lobby și așa mai departe, atunci patru ani nu reprezintă o perioadă mult prea lungă pentru colectarea un milion de semnături. Un aspect uh, disputat este cel al uh, criteriului de admisibilitate. Propunem așadar să avem 5.000 de semnături ca număr suficient număr care să vină doar dintr-un stat membru la început, înainte de verificarea admisibilității. Este un efort substanțial, să nu uităm, de a traduce, acela de a traduce inițiativele și de a începe înainte de verificarea admisibilității. Așadar, considerăm că după verificarea admisibilității este Uh, bine ca atunci să se înceapă procesul de uh, colectare semnăturilor și de traducere. Credem că și, considerăm că și, și filtrele sunt importante și pentru a filtra inițiativele importante, de aceea este important să se colecteze o mie de semnături în șase luni. Comisia trebuie să verifice admisibilitatea inițiative în termen de o lună și nu în termen de două luni, cum s-a propus inițial. De asemenea, considerăm că este nevoie și de această schimbare minoră referitoare la referitoare la refuzarea documentelor care, sunt, care contravin valorilor europene. Uh, suntem dispuși să ascultăm acum opiniile celor alte grupuri. Mulțumesc! Desigur, Cecilia va continua cu subiectul colectării datelor. Da, spune președintele, acum are cuvântul Cecilia Wikström. Mulțumesc. După cum uh, s-a văzut, King a menționat cele mai importante aspecte deja. Aș dori să profit de ocazie pentru a vă reaminti de un lucru. În urmă cu câțiva ani, când s-a discutat despre tratatul de la Lisabona și când opinia publică a fost negativă, uh, politicienii deseori au folosit inițiativa cetățenilor pentru a-i încuraja pe cetățeni și pentru a-i convinge că astfel vor, uh, se vor face mai bine auziți și uh, se va ține cont de opinia lor de îndată ce tratatul va fi implementat. Haideți să nu ratăm această ocazie și să nu demonstrăm că acestea au fost doar vorbe goale. Haideți să transformăm inițiativa cetățenească într-un instrument pentru sporirea democrației, pentru încurajarea cetățenilor de a se face auziți astfel încât aceștia să profite de șansa ce li se dă pentru a face o schimbare, a genera o schimbare în Uniunea Europeană. Pentru mine și pentru Kingo, acesta a fost cel mai important element a fost o plăcere să colaborez cu ea pe acest dosar și, desigur, și cu celelalte grupuri politice, chit că există diferențe în ceea ce privește unele aspecte cruciale. Tocmai de aceea aștept cu nerăbdare această dezbatere, aștept opiniile dumneavoastră și, în consecință, aștept amendarea acestui aviz în concordanță cu voința comisiei noastre parlamentare. Discutând despre pagina de internet uh, centrală, uh, la început am fost uh, critici. Uh, am uh, spus că prin intermediul acestui site se va asigura transparența cetățenilor pentru a vedea exact care sunt toate inițiativele înaintate. Sigur, se va putea verifica numele, naționalitatea participanților și așa mai departe, astfel încât să poată fi monitorizat orice proces al inițiativei cetățenești. În ceea ce privește uh, baza de date privind uh, inițiativa cetățenească va exista și o alternativă pentru aceasta, pentru că nu toate statele sunt atât de avansate din punct de vedere tehnic, astfel încât uh, să existe documentația necesară și uh, în formă tipărită. Cine va gestiona acest uh, website? Deocamdată nu am decis. Nu știm dacă va fi Comisia, Parlamentul sau dacă mai degrabă va fi Comisia pentru Petiții. Indiferent cine va fi cine va prelua acest rol, important este ca site-ul respectiv să asigure transparență pentru cetățeni, să se poată verifica câte semnături există astăzi, să se poată estima câte semnături vor exista, de exemplu, peste o lună, dat fiind interesul cetățenilor. Așadar, dacă aveți întrebări, vă rog să ni le adresați și vom reacționa în consecință în redactarea raportului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Avem o listă cu lorile de cuvânt. Vedem că există dorința de a participa la această dezbatere. Mai întâi, Comisia sau președinția belgiană. Domnul Tendreiro are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, spune reprezentantul Comisiei. Mi-ați dat oportunitatea de a îmi exprima opiniile și aș dori să fac referire la două, trei aspecte mai controversate. O să încep prin uh, discuția despre website. Desigur, va exista un website gestionat de comisie. Acesta va fi totodată și registrul inițiativelor. Astfel, toată lumea poate să urmărească inițiativele lansate și stadiul în care se află acestea vor putea urmări câte semnături au fost deja colectate și dacă inițiativa este pe cale de a fi evaluată de comisie sau dacă mai degrabă abia a fost lansată. Însă, nu considerăm că acest uh, sistem ar trebui să fie responsabil totodată de colectarea semnăturilor. Acest subiect este unul separat. Prin urmare, colectarea semnăturilor ar trebui să fie gestionată de organizatori. Astfel, colectarea poate fi făcută fie în formă tipărită, fie pe site, însă în acest sens trebuie să fie creat un site propriu. Pentru a-i ajuta pe organizatori, Comisia dorește să elaboreze acum un soft, un software uh, open source, care să permită uploadarea de date astfel încât să faciliteze uh, colectarea de semnături. Asta face acum Comisia pentru a facilita colectarea. Însă, nu discutăm despre gestionarea și verificarea colectării semnăturilor, nu, acest lucru trebuie să revină statelor membre. În ceea ce privește admisibilitatea și cele 5.000 de semnături necesare. În discuțiile noastre, noi țin să, să spun că suntem destul de avansați. Există reticență în ceea ce privește acele 100.000 de, de semnături. Și acum noi încercăm să găsim soluții pentru a găsi o soluție cu cei patru raportori în ceea ce privește lipsa totală a semnăturilor. Astfel, de exemplu, Comisia poate să facă evaluările necesare chiar la începutul înregistrării pentru a simplifica și mai mult întregul demers. Trebuie însă să vedem ce anume de evaluări și verificări trebuie făcute pentru a nu împovora prea mult Comisia în cele din urmă. În ceea ce este cele 48 de luni pentru colectare, ei bine, este o idee nouă. Deocamdată discutăm despre 12 luni. Probabil că discuția va fi undeva între 12 luni și 18 luni. Este pentru prima dată când auzim o propunere pentru o perioadă atât de îndelugată. Noi, deocamdată, nu credem că este de dorit să lăsăm, să permitem ca inițiativele să dureze atât de mult, astfel încât să nu mai poate să fie asumate de nimeni în cele din urmă. De aceea am dorit ca termenul să fie mai scurt. Sigur, putem să discutăm, dar să nu uităm că ideea este să nu exagerăm. Celelalte propuneri au fost deja discutate, deja am emis o opinie. Considerăm în continuare că o treime din statele membre reprezintă cifra potrivită. Sigur, uh, și în ceea ce privește vârsta maximă, vârsta limită, vârsta minimă, îmi cer scuze, uh, ar, uh, este deocamdată 18 uh, ani, vârsta de vot, minimă de vot, în afară de Austria, care este o excepție de la regulă. Dar va trebui să discutăm cu Consiliul, cu Parlamentul pentru a merge cât mai departe posibil. Asta pentru a se găsi, desigur, un acord între raportori și între celelalte instituții. Mulțumesc, domnule Tendreiro, spune președintele. Acum declarăm deschisă dezbaterea. Doamna Intfeld are cuvântul. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt deosebit de mulțumită de propunerea doamnelor raportare pentru că au vrut să Uh, facă în așa fel încât plafonul să fie cât mai puțin ridicat cu putință pentru plafonul de vârstă, pentru ca cât mai mulți cetățeni se poate să uh, ia parte la asemenea inițiative. Eu sunt oarecum împărțită în ce privește această idee, pentru că mulți spun că ar fi un fel de referendumuri. Și cred că creăm așteptări mult prea mari și apoi și decepția va fi pe măsură. Eu cred că succesul unei inițiative cetățenești nu ține neapărat de organizarea colectării de semnături, ține mai ales de răspunsul pe care le va da comisia. Și ca să fiu cinstită, când văd cum răspunde comisia la un alt instrument democra de democrație, ca de exemplu întrebările adresate de deputați, nu prea am încredere, căci comisia, la fel ca orice alt organ executiv, Comisia este specialistă în arta răspunderii la întrebări, în sensul că nu răspunde la acestea de cele mai multe ori. Deci dacă Comisia va continua să fie la fel de evazivă și în ce privește inițiativa cetățenească, vom avea o problemă. Vom crea uh, uh niște așteptări în rândul cetățenilor care apoi vor fi mai mult ca sigur dezamăgite. Acest instrument seamănă mult cu petițiile. În fiecare zi există petiții adresate nouă. Există nenumărat tineri care sunt foarte buni uh, pentru a colecta semnături pentru uh, X petiții pe internet. Știu foarte bine chiar cum să construiască un site și noi primim e mail care ne informează despre aceste petiții. De exemplu, a existat o petiție Uh, inițiată de doamna Mastro, pe vremea când încă nu era comisar. Ea a organizat faimoasa petiție Un sediu și a colectat mai mult de un milion de semnături. Și comisia a răspuns cu nu. De fapt, a ignorat petiția, ca să nu mai vorbim despre Consiliu. Nu mai avem ce fel de așteptări din partea Consiliului. Deci, decât să ne pierdem timpul discutând uh, amănunte de ordin tehnic, aș vrea să vă întreb cum putem să ne asigurăm de faptul că Comisia va lua în serios aceste inițiative. Mulțumesc, acum dau cuvântul doamnei Corața Bild, raportoare din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu Kinga și Cecilia și toți ceilalți raportori din umbră Cred că am reușit să punem la punct niște reguli bune ca să contracarăm exact ce a spus Sofie, să dăm speranțe false și apoi să uh, creăm surse de dezamăgire. Cum putem să facem acest lucru? Ei bine, stabilind reguli pentru inițiativa cetățenească, pentru ca ea să devină un instrument de participare la democrație mai degrabă decât uh, un um, instrument ușor de abuzat. Și pentru asta avem nevoie de proceduri. Cât mai puține proceduri și cât mai ușor de folosit cu putință. Ar fi bine dacă uh, comisia ar, du- ar organiza campanii de comunicare, de conștientizare, dacă ar avea și un site web. Dar nu ar trebui să fie comisia cea care să se ocupe de colectarea semnăturilor. Din punctul meu de vedere, distinția trebuie să fie clară între informarea cetățenilor despre criteriile de admisibilitate ale unei inițiative, despre registrarea lor și colectarea semnăturilor, pentru că dacă comisia s a ocupat de colectarea semnăturilor, ar fi o inițiativă proprie ei și nu o inițiativă cetățenească. Apoi, în ce privește ajutorul financiar, uh, protejarea datelor și transparența, cine ce finanțează, cât, cum, aceste elemente sunt deosebit de importante ca să nu uh, dăm ca, uh, mână liberă abuzurilor, pentru că uh, ne putem trezi oricând cu o mare multinațională sau cu o țară terță care să financeze prin intermediul inițiativei cetățenești o mare campanie de marketing sau de publicitate ascunsă. De aceea cred că transparența financiară este deosebit de importantă. Eu nu cred că aleșii poporului, fie la nivel național sau european, trebuie să aibă dreptul de a iniția uh, Uh, legislație, pentru că ei au acest drept uh, prin calitatea lor de uh, um, deputat. Eu cred că acest instrument trebuie să fie unul de democrație uh, directă. Apoi și eu sunt de acord cu faptul că trebuie să reducem numărul statelor, uh, numărul minim de stat din care trebuie să provină uh, semnatare la o pătrime, la un sfert de statele membre și nu la o treime. Apoi, eu cred că nu este normal să forțăm pe toate statele membre să urmeze, să zic, exemplul Austriei. Trebuie să uh, ținem cont de vârsta uh, minimă pe care trebuie să o ai ca să poți să votezi. Și apoi, uh, de ce vorbim despre 16 ani? De ce vorbim despre 16 ani și jumătate sau 17 ani? Uh, haideți să fim pragmatici. E mai simplu să avem drept referință uh, vârsta de, la care poți să votezi. Apoi, perioada de un an maxim uh, pentru a culege semnături mi se pare suficientă. Patru ani este mult prea mult. Lumea va uita între timp de această inițiativă. Trăim într-o lume a tehnologiilor informațiilor în care totul merge foarte repede. Apoi, cred că uh, pașii de făcut uh, pentru a depune o inițiativă cetățenească de la înregistrare, la număr minim de semnături, ar trebui să reducem totul la un singur pas ca să nu mai avem această dezbatere despre numărul minim de semnături. Mai dați-mi două minute, domnule președinte, vă rog. Deci, acum, dacă eu, dacă n-aș fi deputată, ce ar conta uh, țara mea de rezidență sau naționalitatea din pașaportul meu atunci când uh, îmi declar cetățenia? Și atunci ce vom face cu cetățenii europeni care trăiesc acum în țări terțe din afara Uniunii Europene? Deci cred că trebuie să ne gândim atât la criteriul naționalității cât și cel al țării de rezidență. Ei, uh, mi se pare obligatoriu ca statele să poată să verifice aceste criterii. Apoi, apropo de speranțe de șarte, și de dezamăgiri și așa mai departe. S-au adunat un milion de semnături și comisia are dreptul să spună nu, noi nu vrem să inițiem un proiect legislativ. Ce facem atunci cu acest refuz? S-ar putea ca această inițiativă să se transforme apoi un bumerang care se va întoarce împotriva Uniunii Europene. Deci să ne gândim și la această perspectivă. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Kleis, care este și el raportor din umbră. Thank you, Um, ik denk dat hier een aantal interessante... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că o serie întreagă de amendamente interesante au fost relua, preluate în ceea ce privește vârsta și diminuarea pragului, o, o pătrime în loc de o treime. Și e un lucru bun, pentru că uh, foarte multă lume știe că această inițiativă a cetățenilor face parte din tratatul de la Lisabona. Uh, știm că Comisia nu prea este favorabilă unei astfel de inițiative și știm că această idee a fost introdusă în tratat pentru a da impresia cetățenilor din cauza unui deficit democratic că vor avea un cuvânt de spus pe viitor. Și iată că dintr-o dată, prin anumit, introducerea anumitor praguri, limite, încercăm să complicăm lucrurile și uh, multe ONG-uri, sindicate s-au exprimat în acest sens. Deci există o serie de amendamente care prelungesc termenele pentru colectarea semnăturilor. Sunt favorabile acestui lucru, însă mă opun amendamentului numărul 3 din partea uh, raportoarelor, unde este vorba despre criteriile de admisibilitate acel test de admisibilitate, care de fapt se bazează pe întrebarea următoare. Nu cumva inițiativa respectivă a cetățenilor n-ar fi împotriva valorilor europene. Și raportorii și-au dorit să introducă cuvântul latin. Eu cred că ar trebui să fim prudenți Nu știu dacă lucrurile sunt chiar atât de clare uh, astfel uh, introduse pe hârtie. Ar fi vorba de o greșeală, pentru că am introduce aici posibilitatea să avem interpretări foarte diferite, chiar arbitrare, pentru că uh, cine ar avea această răspundere să definească ce anume contravine valorilor europene? Deci e vorba de adjectivul latent, latentă eu cred că nu se poate face această, această evaluare, pentru că nu există o infracțiune clară. Dacă în plus de aceasta se adaugă și adjectivul acesta latent, latentă, e bine, am complicat lucrurile și mai mult. Eu cred că ar trebui să ne limităm la criterii foarte clare, formale și să evităm orice uh, utilizare vagă a cuvintelor. Apoi, numărul acesta de identificare personală care figurează în text, în în textul comisiei se spune, da, în momentul în care se semnează o petiție, nu trebuie doar să, indic, să se indice nume, prenume, vârstă și uh, domiciliu, ci, de asemenea, trebuie indicat un număr de identificare, spre exemplu, numărul unui buletin, un numărul, eu știu, pașaport și așa mai departe. Dar, în practică, noi știm foarte bine că oamenii se tem de astfel de preluarea datelor personale și nu-și doresc să semneze o petiție în astfel de condiții. Și apoi lucrurile se complică pentru că dacă mergi, eu știu, în piață și vrei să colectezi semnături și ceri oamenilor în momentul în care semnează petiția să dea numărul uh, buletinului de identitate, de obicei oamenii nu vor să furnizeze o astfel de informație. Uh, deci vedeți că acest număr de identificare personală, de fapt, pune obstacole în calea colectării semnăturilor. Și în acest sens voi uh, redacta un amendament tocmai pentru a înlătura această, uh, uh, acest număr. Mulțumesc până domnul președinte, domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să, felicit, să le felicit pe cele două raportoare. Este un dosar foarte important și atât au trecut două săptămâni de la predarea amendamentelor. Aș dori să-mi cer scuze pentru faptul că am fost uh, ocupat cu propriile mele rapoarte, pentru că altfel aș fi putut să mă implic mai mult. Există câteva aspecte care mă preocupă totuși. Pe de o parte, putem să discutăm dacă reducem uh, la o cincime sau o treime din numărul statelor membre privind admisibilitatea. Ei bine, este o chestiune ce ține mai mult de gust. Însă, poate înțeleg eu greșit amendamentele, dar mi se pare că într-un și 10 există o contradicție. Discutăm odată despre o cincime la 1 și la 10 despre o pătrime. Poate că este pur și simplu o eroare sau poate că am înțeles eu greșit. Mărturisesc că în ceea ce privește vârsta minimă pentru vot, sunt de acord cu doamna Bild și cred că ar trebui să ținem seama de această vârstă, pentru că, iată, dacă am ține seama de vârsta de 16 ani ca vârstă de vot, atunci s-ar pune întrebarea dacă nu s-ar uh, încălca în anumite, anumite drepturi privind participarea la o inițiativă cetățenească. Pentru că, iată, de exemplu, discutăm uh, despre faptul în care putem să creăm un precedent în care o anumiți participanți pot să se înscrie cu 16 ani la inițiativă cetățenească, dar la alte inițiative cetățenești naționale nu, pentru că contravine dreptului unui stat membru. Mă surprinde faptul că sunt de acord cu domnul Kleis, dar uh, are dreptate când vine vorba despre, despre faptul că trebuie să fim precauți în ceea ce privește valorile Uniunii Europene, cel puțin valorile ascunse ale Uniunii Europene. Ehm, a lăsa însă la latitudinea Comisiei să decidă ce contravine sau ce nu contravine ehm, dreptului comunitar și valorilor europene, mi se pare puțin cam mult. Dacă însă se merge Uh, însă pe față uh, împotriva valorilor europene, de exemplu, dacă se lansează o inițiativă pentru pedeapsa capitală, este însă un lucru mult mai grav. Însă, dacă discutăm despre inițiative cetățenești mai subtile, trebuie să vedem exact dacă este vorba într-adevăr despre încălcarea valorilor europene sau despre chestiuni subtile care nu vor a fi abordate la nivel, nu se vor a fi abordate la nivel european. De aceea cred că este important să tratăm acest punct ca atare. În ceea ce privește faptul că inițiativele nu pot fi conduse de politicieni, ei, să nu uităm însă că noi, uh, eurodeputații, nu avem dreptul de inițiativă prin comparație cu colegii noștri din Parlamentele Naționale. Și atunci mi se pare puțin cam mult spus asta din partea doamnei Bild. Uh, sunt pentru cele 5.000 de uh, semnături, pentru că atunci, uh, cu siguranță, s-ar putea ajunge la situația în care pot fi mobilizate 5.000 de persoane mult mai simplu, uh, în loc să zicem 100.000 de semnături sau 10% și așa mai departe. Important este însă să ne asigurăm că această inițiativă cetățenească nu este utilizată în uh, scopuri nefaste. Discutăm și despre un sistem uh, online de colectare, și anume e-petition. Uh, în Germania este un exemplu foarte clar despre cum anume poți să te înregistrezi odată ce petiția a fost înaintată și asta online, nu înțeleg foarte bine amendamentele 22 și 26. Este vorba despre statul membru care... Este vorba despre uh, situația în care locul de reședință diferă de cetățenie și, anum- și atunci se pune problema cum anume poți participa la o inițiativă cetățenească. Însă sunt convins de faptul că raportoarele vor ține cont de acest aspect și îl vor soluționa. În ceea ce privește numărul asigurării sociale, nu văd de ce trebuie să fie asta o precondiție la înregistrare pentru o inițiativă cetățenească. Eu nu îmi cunosc acest număr. Sunt convins că undeva sunt înregistrat și eu din punct de vedere social, dar să nu uităm că există uh, state membre în care nici măcar nu există obligativitatea de a avea asupra ta un act de identitate. Iarăși nu înțeleg de ce documente trebuie să fie cumulate, și anume document, numărul de identificare socială, uh, actul de identitate, uh, adresa și așa mai departe, domiciliu plus cetățenie. este foarte simplu să dai numai adresa, pentru că o persoană poate să fie verificată astfel și existența ei poate fi atestată prin adresă. De ce este nevoie și actul de identitate, nu știu. Iarăși, uh, să zicem că o persoană nu are o adresă de e-mail și nu, o complet, nu completează acea rubrică în formular. Mă gândesc că nu este acesta un criteriu pentru care semnătura nu poate fi declarată admisibilă. Mulțumesc, spune președinte. Domnul Van de Stup are cuvântul acum. Mulțumesc. Klinkt allemaal sympathiek. Ik heb er wel een aantal eh, opmerkingen over. Ik, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Această inițiativă cetățenească este una foarte interesantă, însă am câteva observații de făcut. Sunt de părere că, într-adevăr, vor exista foarte multe așteptări. Oamenii se vor aștepta la miracole, mai ales dacă reușesc să colecteze acel uh, un milion de semnături. Deci ar fi păcat să ajungem într-o situație în care i-am dezamăgi. Însă, pe de altă parte, această inițiativă cetățenească va avea un efect pozitiv, cel puțin asta putem spera. Vârsta, vârsta, 16 ani, ă, nu mi se pare exagerat, 18 ani ar fi fost mai bine, pentru că ar fi corespuns cu vârsta minimă de, pe, pe, la care avem dreptul să votăm în mare majoritatea statelor membre. Proiectul de aviz indică de asemenea faptul că s-a dorit o ca să nu există o corespondență între vârsta de minimă de vot și vârsta minimă de participare la această inițiativă cetățenească. Cred eu că elementul esențial uh, al acestei inițiative este tocmai elementul subliniat de colegul Claes, și anume e vorba de petițiile sau inițiativele care ar putea contraveni valorilor europene în mod latent, în mod ascuns, știu eu, eu aș introduce al, și alte aspecte. Spre exemplu, de unde ar, dacă ne uităm la tratat, în momentul în care se spune se adună, se colectează un milion de semnături, atunci se uh, uh, acordă uh, criteriul acesta de admisibilitate, care de fapt este acordat în funcție de numărul de semnături și nu de conținutul inițiative. Eu sunt de acord că doamnele raportoare încearcă să găsească o soluție, însă nu știu dacă e soluția cea mai bună. Tratatul este foarte clar în această privință. E ca și cum noi am introduce modificări sau amendamente la tratatul de la Lisabona, dacă procedăm astfel, ceea ce nu mi se pare posibil. Și apoi, întrebarea mea este următoarea. Oare aș putea să lansez o inițiativă cetățenească pe marginea unui proiect din Parlamentul European? Puteți spune cetățenilor, da, dumneavoastră aveți dreptul să înaintați anumite uh, subiecte, dar doar cu condiția ca noi să fim de acord în Parlamentul European pe această temă. Uh, nu mi se pare corect. Apoi, problemele legate de subsidiaritate, de principiul de subsidiaritate. Pot acesta face obiectul unei astfel de inițiative cetățenești? Eu cred că parlamentele naționale sunt mai rapide în uh, tratarea anumitor probleme decât noi. Apoi, în ceea ce privește site-ul web, acesta pare a fi unul util, dar cu condiția să avem un singur site web. Însă eu aș dori să nu devină acest site web un mijloc suplimentar de propagandă pro-europeană în favoarea Uniunii Europene. Să nu se uh, spună doar tot ceea ce facem noi în mod formidabil și extraordinar aici la Bruxelles, ci să fie mai degrabă un site web cu informații și fapte foarte clare. Mulțumesc, până domnul președinte, are cuvântul doamna Nedelceva. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de părere că aici avem ocazia să ne confruntăm cu un instrument unic. Acesta trebuie să fie accesibil pentru cetățeni cu reguli clare și simple. Eu sunt de asemenea membru în Comisia PETI și sunt raportor din umbră pentru grupul meu pe marginea acestui subiect. De aceea cred eu că este important ca Parlamentul European să aibă o, o poziție coerentă uh, pe marginea acestei inițiative cetățenești. Pentru că trebuie, trebuie să avem o poziție puternică în fața Consiliului. De aceea mi se pare important să ajungem la un consens și să ținem seama și de pozițiile raportorilor din AFCO și din PETI. Apoi, în ceea ce vrește uh, perioada de admisibilitate, criteriile de admisibilitate, uh, am ajuns la acordul acesta și anume să regrupăm cele două criterii vârstă și admisabilitate. Deci, să poată comisia să ia o decizie fără să există vreun filtru, dar în același timp asigurându-se că valorile europene, temeiul juridic sunt respectate și că inițiativele cetățenești nu devin uh, inițiative abuzive sau frivole sau fără niciun fel de uh, seriozitate. Deci mi se pare o soluție foarte bună, o soluție de compromis, în așa fel încât acest instrument să poată fi utilizat cu ușurință și în același timp să nu poată fi utilizat în mod abuzitiv. A, abuziv. Apoi, în ceea ce prește pragul acesta de o, un sfert de state membre, uh, eu cred că se poate găsi un compromis pe această temă. Însă, dacă păstrăm acest filtru care a fost propus și anume cele 5.000 de semnături în uh, prima etapă, cea de verificare a admisibilității, eu cred că această propunere, o treime sau un sfert, ar putea să se aplice și în acest caz. Pentru că eu aș putea să lansez o inițiativă într-un sat de 5.000 de persoane și atunci aș ajunge la denaturarea totală a spiritului unei astfel de inițiative, pentru că ea nu ar mai fi reprezentativă. Și deci, pe durata acestei etape, insist și subliniez ceea ce spunea și doamna Corațabil, e bine, această chestiune legată de transparența financiară trebuie neapărat integrată. Rămâne de văzut cum, însă este un aspect deosebit de important. Iar în final aș dori să mai adaug un punct, un punct referitor la uh, cartea de identitate, buletinul. Eu nu sunt favorabilă faptului de a indica numărul de buletin în formularul de sem- colectare a semnăturii. Ar mai fi o alternativă, să menționăm naționalitatea sau domiciliul, locul de reședință permanent, iar reședința permanentă ar putea fi un prim criteriu ce trebuie luat în, în considerare considerare în cazul în care ar exista, eu știu eu, îndoieli. Al doilea criteriu fiind uh, naționalitatea. Și încă două puncte referitoare la alte aspecte și sunt de acord în acest sens cu cele spuse de doamna Corața Bild. Eu aș prefera să păstrăm această limită de vârstă bazată pe alegerile europene și să nu ajungem la o vârstă de 16 ani. Și de asemenea sunt de acord că trebuie să limităm perioada de colecta, colectare a semnăturilor la un an de zile, pentru că patru ani e mult prea lung, iar pentru, e o perioadă de așteptare mult prea lungă, mai ales pentru cetățeni. Mulțumesc și acum doamna Keller. Thank you. Um, as was mentioned... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus mai devreme, e adevărat că vor exista foarte multe așteptări legate de acest instrument. Și cred că, de fapt, asta era și scopul, nu? De aia am introdus noi această prevedere în tratatul de la Lisabona, în așa fel încât Uniunea Europeană să fie mai accesibilă cetățenilor. Deci soluția la această problemă nu poate fi să ă, reducem așteptările cetățenilor, ci mai degrabă să răspundem la așteptările cetățenilor, în așa fel încât să avem o valoare adăugată reală în acest instrument, în această inițiativă cetățenească, care să meargă dincolo de ceea ce avem deocamdată la dispoziție prin intermediul, știu eu, Comisiei de Petiții, spre exemplu. Și acum întrebarea este cum anume vom reacționa la fiecare dintre aceste inițiative cetățenești, cum acestea vor fi încununate de succes, în așa fel încât să nu ajungem într-o situație în care spunem, ei, nu, noi nu suntem de acord cu astfel de idei și atunci le respingem. Cred că aici e vorba de instrumente importante care cu siguranță vor duce la o implicare sporită a cetățenilor noștri față de politicile Uniunii Europene, față de procesul legislativ uh, de aceea nu e nevoie de obstacole prea mari în calea acestei implicări și trebuie să ne asigurăm de faptul că acest instrument va fi disponibil cât mai repede posibil. Iar pentru a implica pe oameni vârsta de 16 ani, mie mi se pare uh, o vârstă bună. Dacă într-adevăr vrei ca oamenii să fie interesați de ideea europeană, dacă vrei ca cetățenii europeni să fie implicați, e bine, trebuie să interesezi încă de la vârste, aș spune eu, fragede, iar 16 ani se pare o vârstă bună. Dar nu sunt sigură că la 16 ani toată lumea are uh, capacitate de analiză suficientă. Apoi, pragul de o treime sau un sfert. Eu poate că ar trebui să, ar trebui să vedem și să ținem seama și de uh, instituția care se ocupă de supravegherea datelor personale și protecția datelor personale în Uniunea Europeană, care uh, a fost oarecum critic față de uh, prevederile din acest text. Apoi, în ceea ce urăște criteriile de admisibilitate și modul în care se colectează semnăturile, acolo există filtre care ne-ar permite ulterior să spunem cetățenilor, e bine, ne pare rău, dar nu ați respectat procedurile și atunci nu putem primi, nu putem accepta inițiativa dumneavoastră. Uh, E bine, suntem de acord cu faptul că și Comisia își dorește ca acel software care va fi utilizat pentru colectarea semnăturilor să fie unul uh, open source. Asta e un lucru foarte bun. Apoi, s-a evocat și pragul de o cincime din statele membre, însă trebuie să ne asigurăm de faptul că uh, toate statele membre vor avea posibilitatea să, uh, să, să poată participa la astfel de inițiative, dar să poată participa uh, în mod uh, reușit, în plin de succes. Uh, Uh, pentru că există inițiative în statele membre, spre exemplu referendumurile, însă nu toată lumea participă la ele. Apoi s-a vorbit despre 48 de luni de zile pentru uh, timpul alocat pentru colectarea semnăturilor, care nu ar fi o perioadă fezabilă și ar putea... Eu înțeleg că există aici dezacordul la nivel politic referitor la, această, la acest termen. Uh, dar trebuie să vedem asta încă o dată să leagă de fezabilitate, de modul în care aceste lucruri vor fi concret transpuse în practică. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum doamna Vergia. Hai. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord în mare parte cu cele spuse de colegii mei, însă având în vedere că unele idei se contrazic, uh, prefer să iau cuvântul pentru a explica punctul meu de vedere. Mai întâi aș dori să vă spun că Uh, Denis de Jong, care era raportor, din păcate nu poate fi prezent astăzi, îmi cer scuze în numele său, uh, însă eu sunt raportor din umbră în cadrul Comisiei pentru Cultură pe marginea acestui subiect, iar Comisia pentru Cultură este prima comisie care s-a aplicat asupra acestui subiect și care a făcut un anumit număr de propuneri în sensul dezvoltării acestei cetățenii uh, Um, uh, europene, de fapt e și rolul său, uh, având în vedere că se ocupă de tineret mai ales în ceea ce privește acest prag de vârstă de 16 ani, pentru că această inițiativă cetățenească nu va avea consecințe directe la nivel legislativ. De aceea ni s-a părut că ar fi bine ca cetățenii să poată, prin, mai ales tinerii, prin această inițiativă să poată să participe la uh, Uniunea Europeană. De aceea aș prefera să menținem acest prag de 16 ani, vârsta de 16 ani. Apoi, în ceea ce vrește modificarea pragului, uh, mă refer aici la amendamentul referitor la trecerea de la o treime la un sfert de state membre. Aș dori să vă propun în mod public uh, ceea ce, mă rog, avizul uh, Comisiei noastre pentru Cultură, și anume lansarea inițiativei, pentru că doamna raportor de la Comisia de Cultură propune să existe un comitet de organizatori de noi me- nouă membri care să provină dintr-un sfert de, din statele membre, în așa fel încât să evităm aceste criterii de admisibilitate, această etapă a admisibilității. Și suntem cu toții de acord, uh, raportorul din umbră, pe marginea acestei propuneri, pentru că n-ar fi bine să întărim neîncrederea cetățenilor față de aceast, acest instrument al inițiativei cetățenești. Eu cred că cetățenia europeană va funcționa cu atât mai bine cu cât Uniunea Europeană, prin instanțele sale, va considera oamenii uh, ca fiind cetățeni responsabili și nu cetățeni care vor să ne, să ne sperie. Apoi, uh, în ceea ce privește publicarea respingerii, deciziei de a respinge anumite inițiative, și modul în care se motivează această respingere. Dacă am înțeles eu bine ceea ce spunea comisia referitor la site-ul web, e bine, sunt mai degrabă mulțumită cu acest răspuns și mi se pare că da, Comisia răspunde pe uh, această temă la dezbatere pe care am avut-o noi în Comisia pentru Cultura, chiar dacă uh, va trebui să examinăm mai îndeaproape acest lucru. Uh, pentru că de multe ori se pare că se face trimitere în mod repetat la statele membre în ceea ce privește controlul. Lucru care, bineînțeles, pune probleme, mai ales pentru că, așa cum spunea și Sophie Intveld, uh, uh, trebuie să fim atenți la protecția datelor. Știm foarte bine ce se întâmplă în anumite state membre europene referitor la protecția datelor. De aia e nevoie de o vigilență sporită pe această temă. Apoi, protecția datelor Uh, în ceea ce privește instanțele europene, instanțele naționale și în ceea ce privește organizatorii, pentru că uh, noi trebuie să ne asigurăm că cetățenii sunt protejați la toate nivelurile. De aceea am anumite îndoieli în ceea ce privește amendamentul 4. Sunt favorabilă înlăturării amendamentului numărul 5. Cred că trebuie să reducem, așa cum au spus și alții, uh, informațiile, numărul de informații pe care le cerem cetățenilor. Comisia propune vârsta și loc de reședință. Mi se pare mai mult decât suficient. Trebuie să refuzăm orice număr de buletin de identificare de asigurare. Să amintim faptul încă o dată că inițiativa cetă cetățenească nu reprezintă un vot, ci o posibilitate acordată cetățenilor de a-și exprima punctul de vedere. Apoi, refuz, bineînțeles, uh, preluarea numerelor uh, buletinelor de identitate, mai întâi pentru că nu există în toate statele membre și, în al doilea rând, pentru că vrem să protejăm datele personale. Insist asupra transparenței legate de finanțarea inițiativelor. Um, trebuie să știm cine sunt organizatorii acestor inițiative. În Comisia pentru Cultură noi nu am vrut ca aleși oamenii politici să participe sau să lanseze astfel de inițiative. Nu pentru că nu ar fi cetățeni cu drepturi de plime, ci pentru că au deja posibilitatea de a influența lucrurile prin mandatul lor. Apoi, în ceea ce privește termenul acesta de 12 luni, care între timp a devenit 48 de luni, e vorba de amendamentul 23, eu văd cam care e logica acestor două termene. Asta mi se pare contradictoriu, să reduci perioada de colectare a semnăturilor și să uh, o crește apoi în ceea ce vrește analiza. Pentru că mie mi se pare că uh, cel mai greu mi se pare să obții primele 5.000 de, uh, de semnături. Apoi, insist încă un punct. Eu cred că, asupra unui punct, eu cred că um, nu e vorba aici de naționalitate, ci mai degrabă să punem accentul pe locul de reședință în ceea ce privește integrarea cetățenilor europeni care nu locuiesc în țara lor de origine, este un, este un aspect important dacă vrem cu adevărat să integrăm pe toți cetățenii care uh, locuiesc în, pe teritoriul Uniunii Europene. Mai dorește cineva, vreun membru? Domnul Pons? Bronx? Um, um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt în favoarea amendamentului care reduce cele 300.000 la 5.000 de semnături privind, semnături privind stadiul de admisibilitate. De asemenea, sunt de acord cu faptul că numărul membrilor să fie redus de la 3 la 1 în stadiul de admisibilitate și la stadiul de 1 milion de semnături de la uh, o treime la o pătrime. Iarăși, extinderea de, două de la 12 la 48 de luni este una bună. Și toate acestea luate la un loc ar permite cetățenilor să aibă succes. Ar permite tuturor cetățenilor să aibă succes, nu doar cei care sunt sprijiniți de diferite organizații. Sunt împotriva ex sunt împotriva uh, extinderii criteriilor privind valorile europene. De exemplu, uh, sunt împotriva uh, menționării criteriului de instigare latentă. Cred că deseori, la nivel european, există această teamă de opinia publică și astfel se ajunge la situația în care opinia publică este inhibată de la a-și exprima opinia. Și s-ar ajunge, desigur, la situațiile în care nu ar putea fi uh, uh acceptată o inițiativă care pare mi se, care chipurile ar uh, contravine valorilor europene. E bine, aș dori să știu unde anume poate fi găsită o valoare europeană în tratat sau unde altundeva. În ceea ce privește criteriul de competență, uh, Uh, am înțeles că în cele din urmă competența revine comisiei, dar săptămâna trecută la AFCO, diferiți eurodeputați, unii uh, deja cu vechime, au sugerat că inițiativa ar putea necesita schimbări în tratat. Prin urmare, se discută despre faptul că criteriul de competență ar putea fi tratat cu flexibilitate, adresând competența Uniunii Europene în ansamblul eu sau și alte instituții europene decât Comisia. Aici rămâne o întrebare deschisă. S-a utilizat deseori sintagma democrație directă astăzi. Însă, după cum s-a spus, inițiativa cetățenească nu este un referendum. Mai degrabă, este o petiție sub o altă formă. De fapt, este o petiție inferioară, pentru că poate să fie anihilată din fașă de comisie sau uh, după ce a fost deja emisă. Cred că un milion de semnături ar trebui ar pentru ca aceste un milion de semnături să fie securizate, ar trebui ca mai apoi să genereze un referendum pentru a nu risca să fie ignorate de comisie. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Iată ce dezbatere aprinsă, care, după cum știți, rămâne în continuare deschis. Și nu este de mirare, pentru că este o chestiune foarte sensibilă și foarte importantă raportoarele noastre ne vor ține la curent Uh, și, uh, sigur, acum uh, va urma runda de reacții. Cine are cuvântul prima? Cecilia, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor participanți. Câteodată uit că sunt suedeză și că avem interpreți astfel încât pot să mă exprim în limba mea maternă. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat atât de activ și care au adresat întrebări. au venit, iată, cu un suflu proaspăt aici. Și este foarte important să avem un astfel de suflu din când în când. Au fost puse foarte multe lucruri. Domnul Alvaro, de exemplu, a spus că trebuie să tratăm chestiunea înregistrării și a protecției datelor. S-a discutat despre criteriile ce țin de nume, naționalitate, dată de naștere și așa mai departe. Uh, o să facem un amendament în acest sens. De exemplu, când vine vorba despre numărul uh, de înregistrare socială, cred că este o foarte bine faptul, foarte bun faptul că comisia face înregistrarea odată cu verificarea admisibilității. A fost o propunere bună care accelerează întregul demers. Mai mulți colegi au spus că 16 ani ca vârstă minimă pentru participare reprezintă o chestiune de importanță majoră pentru a garanta participarea tineretului. Nu discutăm despre uh, intervenții legislative, ci despre propuneri care să determine pe cetățenii europeni să se implice de, încă de la o vârstă fragedă. De aceea am dorit să propunem 16 ani. Foarte multe opinii au fost bune. Am auzit idei interesante, de exemplu, cu privire la, uh, propune, la prezentarea unui program un software din partea comisiei care să fie pus la dispoziția acestui instrument de inițiativă cetățenească. Și am putea, de exemplu, să creăm uh, pentru pagina web un secretariat al inițiativei cetățenilor, astfel încât toată lumea să poată obține informații utile pentru participare. Astfel, persoanele ar putea să se implice mult mai ferm și mult mai activ. Într-adevăr, au, fost, au existat intervenții foarte multe și foarte interesante. Le voi trata pe toate și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Mulțumesc, spune președintele. Doamnă Gânț, doriți să veniți cu concluzii? Da. Și eu consider că discuția a fost una constructivă. Sunt de acord cu unele dintre comentariile făcute. Cu toții am dorit să avem un instrument uh, al inițiativei cetățenilor funcțional, uh, care, pentru care transparența să fie foarte importantă. Să nu uităm că nu amendăm tratatul de la Lisabona, ci acționăm în cadrul uh, acestuia. Avem uh, câteva puncte pe care putem să le atingem astfel, dar să nu uităm că trebuie să ținem seama de crearea unui instrument ușor de utilizat. Sunt de acord și cu doamna Nedveceva, care a spus că Parlamentul European ar trebui să vorbească la unison când sprijină inițiativa cetățenească. Însă, înainte de a vota, putem să avem și trebuie să avem o dezbatere consistentă. S-a discutat foarte mult despre vârsta minimă de participare. 16, 18, etc. Ei bine, există diferențe naționale în ceea ce privește vârsta de participare la vot, dar să nu uităm că este o chestiune europeană aceea a inițiativei cetățenilor. Așadar, cred că ar trebui să venim cu o soluție unitară. Un alt aspect important, menționat de câteva ori, a fost cel referitor la pagina web care să securizeze și să garanteze protecția datelor. Să nu uităm că acesta este un aspect cheie. Considerăm că este nevoie de date minime care să permită identificarea persoanelor de către autoritățile naționale. Învățăm acum foarte multe despre, diferitele, despre diferențe ce există între state membre și despre datele care sunt necesare pentru identificarea anumite persoane, anumitor persoane. Se începe cu naționalitatea, și apoi se continuă cu datele minime necesare. Însă, da, protecția datelor este un aspect cheie și ar trebui să analizăm situația îndeaproape. Tocmai de aceea am început să uh, ne consultăm cu experți din domeniul IT în acest sens. Încă o dată, mulțumesc pentru sprijin, mulțumesc pentru opiniile exprimate. Termenul limită este mâine la prânz pentru amendamente. Cu siguranță vom găsi la final amendamente de compromis care să beneficieze de sprijinul larg uh, al acestei comisii și să sperăm că vom avea, vom găsi un uh, acord și cu celelalte comisii care sunt vizate de inițiativa cetățenească. Încă o dată, mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc tuturor pentru participarea la această dezbatere de importanță crucială. După cum s-a spus, termenul pentru amendamente este mâine la prânz. Votul este programat pentru 26 octombrie, când comisia noastră se va întruni din nou. Votul la plenară este programat pentru sesiunea din decembrie. Vă mulțumim tuturor. Suntem puțin în întârziere, așadar am face bine să trecem mai departe, și anume la punctul 10. Trebuie să tratăm și acest punct înainte de a ne întâlni cu colegii noștri din Parlamentul polonez. Este vorba despre consolidarea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană. Este vorba despre planul CBRN, planul de acțiune UE. Avem o prezentare a proiectului de raport din partea doamnei raportor Gomez privind acest plan de acțiune, care prezintă măsuri pentru uh, securitatea CBRN în Uniunea Europeană. Este un subiect care vizează diferite aspecte, inclusiv terorismul, prevenirea dezastrelor naturale, precum și detectarea și pregătirea și răspunsul generat în astfel de situații. Dezastrul chimic din Ungaria subliniază și mai mult importanța acestui subiect. Așadar, eh, dăm cuvântul doamnei raportor, însă înainte de a face asta vă reamintesc un lucru. Termenul pentru, predarea, pentru depunerea amendamentelor este 18 octombrie la prânz. Doamna Gomez, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi colegilor de la subcomisia SEDE, care ne-au trimis deja avizul lor, precum și celor de la comisia ITRE și de la comisia ENVI. Este un aviz deosebit de important și o contribu- contribuție de care voi ține cont cel al Comisiei Envi mai ales. Este Prima o prima oară când s-a vorbit despre uh, CBRN a fost după atentatul terorist de pe 11 septembrie și atunci s-a pus pe picioare un prim plan de acțiune de luptă împotriva terorismului. În noiembrie 2009 a fost adoptat acest plan de acțiune, deci chiar cu puțin timp înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și se bazează pe o comunicare a Comisiei care data din iunie 2009. Și eu am făcut o evaluare a planului de acțiune în sensul că Versiunea inițială a Comisiei a fost mult slăbită de uh, către Consiliu. Și atunci, raportul meu conține recomandări pentru a reîntări, a reda vigoare mai multor aspecte uh, din uh, um, versiunea care ne-a provenit de la Consiliu. Trebuie să ne gândim cum trebuie să reacționăm în cazul în care se produce o catastrofă de tip uh, CBRN. Și aici nu este vorba numai despre atentate teroriste, ci și de accidente datorate erorilor umane, precum uh, cel care tocmai s-a cauzat, uh, care a avut loc, mă scuzați, în Ungaria. Acolo este vorba despre o catastrofă chimică. În consecință, este important ca pe baza tratatului de la Lisabona să avem o mai bună coordonare între statele membre, acestea din urmă și comisie, încât chestiunile legate de prevenire, detectare, pregătire și reacție să fie luate în serios. Este de asemenea esențial să existe un control democratic căci aici sunt implicate nenumărate agenții, atât la nivel național cât și european. Cred că chestiunea crucială este tocmai interacțiunea între nivelul național și cel comunitar pentru a pregăti răspunsuri, pentru a avea un schimb de informații eficient și rapid pentru a avea planificări comune, dezvoltarea de uh, exerciții comune, de planificări comune. Și colegii noștri de la Envy, de exemplu, au arătat că deocamdată statele au răspuns într-un mod foarte dezordonat, de exemplu la uh, pandemia uh, cu virusul H1N1, căci până la urmă fiecare a acționat pe cont propriu și uh, au cheltuit prea multe resurse pentru a achiziționa vaccinuri care au fost, nu au fost administrate populației. De aceea spuneam că e important să existe un control democratic din partea Parlamentului European, dar și din partea Parlamentelor Naționale. Apoi, să nu uităm că vorbim despre accidente, catastrofe care nu respectă granițele. Fiind vorba despre evenimente transfrontaliere, e nevoie de o reacție de aceeași dimensiune. Apoi, statele membre au o posibilitatea să acționeze uh, clauza de solidaritate care uh, există în tratatul de la Lisabona. Din păcate, planul de acțiune uh, trece sub tăcere această clauză de solidaritate, nici măcar nu o menționează, deci e important să o reintroducem. Încerc să fiu succintă, domnule președinte. Aș vrea însă să vă mai subliniez următorul aspect. Trebuie să stabilim urgent un mecanism european specializat de reacție la crize care să coordoneze capacitățile civile și militare. Există mulți specialiști printre forțele armate, nu putem să ne bazăm numai pe capacitățile civile, pentru că am lăsat deoparte, cum spuneam, o, o, mare parte, am lăsat deoparte atâtea persoane care uh, sunt specializate în domenii, care au experiență. Știm că s-a folosit deja și mecanismul de protecție civilă, de exemplu, pentru a da un ajutor uh, Ungariei în urma accidentului chimic. Eu spun că forța de protecție civilă a Uniunii Europene care există de mult timp de la, de la adoptarea raportului Barnier, trebuie folosită, dar, cum spuneam, încă o dată să nu neglijăm capacitățile militare care pot să fie folosite în mod eficient atât în faza de prevenire și de detectare, cât și în cea de reacție la o asemenea catastrofă. și e bine să existe interacțiuni și cu serviciile de informații, cu forțele de aplicare și de respectare a legii. Și eu, una, sper că va uh, exista control democratic din partea Parlamentului, din partea Comisiei noastre, în mod deosebit, că, de exemplu, sărcinatul cu lupta împotriva terorismului să poată să vină să raporteze în fața noastră. Vorbește despre instrumentele de politică externă și despre relația cu sectoarele industriale, pentru că aceste materiale constituie materii prime pentru anumite industrii, ca de cum s-a întâmplat în Ungaria. Și eu spun că trebuie ca statele membre și Comisia să uh, reziste apelurilor lansate de către uh, industrie care sunt reticente față de orice nouă formă de reglementare și supraveghere. Comisia trebuie să aibă o putere de uh, reglementare, de follow-up, de urmărire a legislației în vigoare și a aplicării acesteia. Trebuie, bineînțeles, să putem să supraveghem îndeaproape toate tranzacțiile uh, făcute cu asemenea materiale, să întărim uh, regimul de control al exporturilor și al importurilor, tot ceea ce ține de faza de pregătire și de reacție la catastrofe, trebuie să avem uh, uh stocuri suficiente în Uniunea Europeană de um, materiale, de substanțe care să neutralizeze efectul uh, um, CBR-neurilor. Trebuie să avem persoane bine pregătite și super specializate. E vorba despre acele persoane care intră în contact cu asemenea ă, substanțe periculoase. cei care sunt potențialele victime și principale care pot să uh, intre în, principalele persoane care pot să intre în contact cu asemenea substanțe, ca de exemplu antraxul sau știu eu ce alte substanțe chimice, nu sunt pregătite să facă față unui asemenea atac. De aceea trebuie să garantăm o pregătire a lor, să organizăm uh, simulări pentru a se știe exact care este antidotul, care sunt competențele personalului medical, personalului militar, forțelor de, a forțelor de protecție civilă și așa mai departe. Închei spunând că punctul crucial este ca acest plan de acțiune să fie reîntărit conform propunerii inițiale a Comisiei și sugestiilor făcute de Parlamentul nostru, cu atât mai mult cu cât Parlamentul trebuie să aibă puterea de a-și exercita dreptul de control democratic. Vă mulțumesc, spune președintele. Dacă nimeni de la Comisie sau de la Consiliu nu vrea să ia cuvântul, nu? Atunci, dau cuvântul colegilor care vor să ia cuvântul, mai întâi doamna Wilström. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin ai mulțumi doamnei Gomez pentru excelenta colaborare pe care am avut-o cu dumneai ei. Obiectivul acestui plan de acțiune de luptă împotriva acestor riscuri este unul pe care eu îl împărtășesc pe de întregul. Trebuie să luptăm împreună împotriva acestor amenințări. Consiliul a adoptat acest plan de acțiune fără să ceară părerea Parlamentului. Și a trecut un an, practic, de la adoptarea acestui plan și există un obstacol față de acțiunea a trimite propuneri de îmbunătățire a acestui plan, dar asta n-ar trebui să ne împiedice să facem ceea ce vrem să facem. Ne dorim să existe uh, mai multă coordonare între toți cei care sunt însărcinați cu aplicarea acestui plan de acțiune, că e vorba despre forțele civile sau forțele militare și credem că acest aspect este crucial. Trebuie ca structurile deja existente să fie deja folosite. De exemplu, Europolul. Când vorbim despre nevoia de a crea noi structuri și noi mecanisme, organizații, ar fi bine să ne limităm numai la cele care sunt indispensabile, numai dacă considerăm că structurile deja existente uh, au fost folosite până la epuizare. În ce privește an substanțele antidot, cum spuneam, trebuie să constituim stocuri în eventualitatea în care suntem victima unor atacuri cu arme biologice sau arme chimice. Trebuie să existe asemenea depozite care să corespundă uh, gradului de, uh, de risc a unei forme de atac. Și după ce se face evaluarea stocurilor existente, ar trebui să vedem acolo unde mai trebuie făcute achiziționari de asemenea substanțe antidot. Așa cum am mai spus doamna raportor, noi deplângem faptul că Acum, după ce a avut loc uh, catastrofa din Ungaria și am văzut imaginile la televizor, sperăm deci că va fi un motiv suplimentar pentru a accelera procedura. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu toată atenția ce a avut de spus doamna raportor și am fost uh, frapat de faptul că s-a vorbit despre răspunderea industriei chimice. Dacă am înțeles eu bine, doamna raportor a spus că industria chimică se protestează și spune că prea multă legislație uh, îi dăunează, uh, dăunează activității sale. Haideți să nu uh, regresăm. Dacă vrem să avem o legislație severă, fermă, foarte bine. Și asta ține și de interzicerea folosirii anumitor substanțe chimice sau biologice potențial periculoase. Dacă vrem pe termen mediu să avem rezultate optime și dacă ne dorim ca soluțiile pe care le alegem să fie eficiente, mai eficiente decât uh, planul de acțiune adoptat de Consiliul 2009, atunci Trebuie să ne concentrăm pe campaniile de prevenire. Domnule președinte, în numele grupului meu politic aș dori să cer o prelungire pentru termenul de depunere al amendamentelor. Deci, repet, în această săptămână, practic, toți colegii mei sunt absenți, sunt în Portugalia. Deci, până luni nu vom putea să uh, lucrăm cu eficiența cu care ne-am dorit. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, sunt de acord cu solicitarea colegului meu, domnul Papa Nicolau, și anume să prelungim termenul de depunere a amendamentelor. Și aș dori să fac o declarație în ceea ce privește un subiect atât de important, atât de complex Aici vorbim nici mai mult și mai, nici mai puțin de un plan de acțiune care să ne permită să facem față unor riscuri, unor amenințări, să avem anumite reacții care să ne permită să ieșim cu bine din catastrofe naturale sau din catastrofe care ar fi apărut din cauza, știu eu, unor uh, erori umane, al unei intervenții omenești greșite în domeniul nuclear, în domeniul chimic, în domeniul biologic și în domeniul radiologic. Vedeți că spectrul este extrem de larg. Deci prima mea intervenție se referă la faptul că sunt sceptic în ceea ce privește eficiența unui astfel de plan de acțiune atât de vast. Cu toate acestea, eu cred că acesta, acest plan de acțiune este necesar, tocmai pentru a ne permite să ne gândim mai mult la prevenire, pentru a organiza prevenirea, pentru a organiza reacția. Cu atât mai mult cu cât, în cazul anumitor catastrofe, știm că există și dimensiunea aceasta transnațională, transfrontalieră, așa cum se vede de altfel foarte clar în catastrofa din Ungaria, care, bineînțeles, se va extinde de-a lungul Dunării la încă patru țări. Iar în acest sens, Mie mi se pare că trebuie să recitim proiectul de raport în așa fel încât să-l putem îmbogăți, să profităm și de această prelungire a termenului de depunere a amendamentelor. Și ar trebui să vedem clar ce înseamnă prevenirea, ce înseamnă reacția. Bineînțeles, putem să facem filozofie în ceea ce privește prevenirea și vom ajunge cu siguranță la concluzii importante și interesante. Însă, după părerea mea, din păcate, văd din proprie experiență cât de complexă este situația și cât este de dificilă situația, în așa fel încât să avem un plan de acțiune comun pentru aceste domenii specifice. Pentru că reacția, în principal, de fapt, consistă din trei lucruri. Să evacuezi să acozi asistență și să pedepsești, că de fapt asta înseamnă reacția. După care trebuie să luăm în considerare uh, domeniile care sunt foarte diferite. Spre exemplu, pe de o parte protecția persoanelor și pe de altă parte protecția infrastructurilor. Și e vorba aici și de infrastructuri sensibile, critice. Știm foarte bine că avem deja o legislație în acest domeniu în Uniunea Europeană. Deci, după cum vedeți, acestea sunt subiectele uh, pe care noi, la grupul popular european, am fi vrut să le abordăm, să le analizăm mai în detaliu și pentru asta avem nevoie de mai mult timp. Iar în ceea ce privește doamna raportor și munca depusă de dumnea ei, ei bine, aplaud și salut munca depusă și comentariile făcute de doamna raportor. Pentru că nu trebuie să pierdem din vedere importanța acestor patru sectoare. Trebuie să implicăm și uh, latura militară, și latura uh, polițienească, latura sanitară și, în final, și protecția civilă, serviciile de protecție civilă. De aceea o încurajez pe doamna Gomes să continue pe acest drum, se va bucura de tot sprijinul meu cu siguranță vom avea ocazia să depunem în amendamente, dacă vom avea un termen prelungit, și să contribuim astfel la raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc și am înțeles că domnul Bolder mai dorește să mai facă câteva observații. As always, uh, chairman. I'm a bit uh, mystified uh, because I'm not... De obicei, domnule președinte, sunt oarecum un pic pierdut pentru că nu prea cunosc eu subiectul acesta și sunt surprins în ceea ce privește rolul comisiei. Poate că asta e, e, e primul lucru pe care ar trebui să-l uh, clarificăm. Uh, rolul comisiei. Nu ne putem permite să lăsăm totul la uh, latitudinea statelor membre. Eu cred că comisia trebuie să aibă un rol de lider. Apoi, sunt oarecum surprins pentru că am avut o, o audiere cu prezentări din partea Europol și altor agenții care erau foarte mândre despre rolul pe care îl joacă în prevenirea terorismului și lupta împotriva terorismului și ambele agenții raportează către comisie. Dacă așa este cazul, atunci comisia ar trebui să aibă dreptul la monitorizare. Și cred că ceea ce este mai, cel mai important în acest caz este să definim din nou care este rolul comisiei, ce așteptăm din partea comisiei pe această temă. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnule Alvaro, îmi pare rău, cred că suntem cu mare întârziere. Dacă ne puteți ajuta să avansăm cât mai repede? Foarte, foarte succint, domnule președinte, pentru că ă, dincolo de munca extraordinară depusă de doamna Gomes, aș fi vrut să vedem cum se ține seama de, ă, cum să zic eu, datele deja colectate în Uniunea Europeană. Spre exemplu, avem regulamentul RICI, Uh, e nevoie de informații în ceea ce privește registrul chimic. Uh, există eforturi pe care companiile le fac, dacă ar putea aceste eforturi să contribuie la acest plan de acțiune, uh, cu siguranță că compilarea acestor date ar putea să ne ajute în materie de prevenire, în așa fel încât să evităm, spre exemplu, catastrofe precum cele din Ungaria. Aș vrea să știu dacă există aceste sinergii cu legislația precedentă. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera. Foarte pe scurt, domnule președinte, doar pentru a susține uh, cele spuse de domnul Mulder. Mi se pare foarte interesant, Ana Gomes, ca tu să ții seama de aspectul următor. Nu doar coordonatorul de luptă împotriva terorismului este cel care are un cuvânt de spus Uh, sau care trebuie să fie cel care să semnaleze riscul sau amenințarea. După părerea mea, există prea multe instituții care uh, se ocupă de acest lucru. Europol, uh, Centrul de Evaluare, Eurojustul, Coordonatorul. Cred eu că cel mai bine, așa cum spunea colegul Mulder, să avem, să avem un interlocutor, și anume Comisia, așa cum spunea colegul nostru. Mulțumesc și acum doamna Ana Gomes pentru a încheia dezbaterea. I thank very much the colleagues. Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Împărtășesc ideea că avem nevoie de să utilizăm uh, mecanismele de protecție europeană, astfel încât să dezvoltăm un serviciu special într-o agenție specială care să trateze trateze tot ceea ce ține de aceste riscuri și de aceste materiale periculoase. În ceea ce privește industria chimică, nu m-am referit doar la industria chimică în particular, ci la industrie în general, pentru că discutăm și despre laboratoarele care uh, tratează patogeni uh, biologici și așa mai departe. Și da, sunt de acord cu colegii, trebuie să facem o referire clară la directiva RICH. Însă, care este ideea? Un plan de acțiune presupune analizarea implementării directivelor. Vedem ce se întâmplă în Ungaria. Tocmai aici am citit un comentariu în care se stipula că în Ungaria, directiva privind gestionarea deșeurilor uh, din industriile extractoare a fost neglijată dacă ar fi fost implementată ca atare, acest accident nici nu ar fi avut loc. Așadar, avem nevoie de acest plan de acțiune pentru a parcurge toate aceste etape esențiale ale implementării directivelor și să vedem exact care este situația implementării acestora. Și aici este inclusă directiva RICI, care vizează cu atât mai mult industria chimică. Sunt, dialog, sunt de acord cu, Diaz, cu domnul Diaz de Mera. Planul este enorm și este justificat și scepticismul, însă este mai bine să avem un astfel de plan și să mergem pas cu pas decât să nu facem nimic. A nu face nimic înseamnă să avem situația în care unele state membre să creeze capacități pentru prevenirea riscurilor și deja este cazul, dar avem și situația în care unele state membre nu fac nimic. Și atunci când tratăm atacurile sau când uh, tratăm accidentele care Uh, au acțiune transfrontalieră, trebuie să ținem seama de aceste capacități și trebuie să avem un sistem european care, într-un fel sau altul, să ridice uh, și să articuleze mult mai bine capacitățile existente la nivel național. Sunt de acord cu faptul că rolul comisiei este primordial. La urma urmei discutăm despre uh, conferirea unor uh, prerogative comisiei. În comunicarea din iunie, comisia a anticipat acest lucru. Și să nu uităm că astfel putem să oferim uh, comisiei o abordare și un uh, rol normativ, astfel încât să poată coordona diferitele instituții menționate dumneavoastră deja. Este vorba despre acele instituții și servicii care tratează aceste riscuri și aceste amenințări ce trebuie într-adevăr să facă subiectul uh, dezbaterii noastre. În ceea ce privește propunerea uh, pentru amânarea depunerii amendamentelor, sunt de acord. Cred că avem suficient timp la dispoziție. Da, spune președintele. Încă o dată solicit Uh, fa uh, spun, uh, semnalez faptul că nu există obiecții la adresa solicitării PP de a amâna termenul de depunere a amendamentelor. Foarte bine. Atunci, sugerăm să amânăm cu 15 zile termenul de predare al amendamentelor și anume stabilit inițial ca fiind 18 octombrie. Deci avem timp cam până în, până în 10 noiembrie la prânz ca să depunem amendamentele pentru acest raport. Doamna raportor, da, dar uh, mă, păstrăm data votului în comisie, nu? Președintele. Nu știu, încă nu a fost stabilit votul. Raportoarea. După cum au spus colegii mei, a trecut un an și așteptăm deja de mult acest vot. Cred că nu ar trebui să-l mai tergiversăm. Ar trebui să fie să adoptăm raportul la comisie în noiembrie ca să ajungem la plenară din decembrie. Ar fi exact la un an după adoptarea planului de acțiune și cred că nu ar trebui să mai așteptăm. O secundă, spune președintele. Dacă dăm curs acestei solicitări, și anume să avem un timp prelungit pentru predarea amendamentelor, atunci mi se pare corect să să avem votul cândva mai târziu în noiembrie, la Comisia Libe, desigur. Mai apoi putem să ajungem tot în plenara din decembrie. Deci cred că dacă avem această abordare și anume să tratăm totul, și amendamentele, și votul uh, în noiembrie la comisie, de exemplu votul să fie pe 26 noiembrie, atunci tot prindem plenara din uh, decembrie, după cum s-a convenit inițial. Sugerăm, uh, sugerez acum, spune președintele, să ne grăbim puțin, pentru că mai avem încă două puncte pe ordinea de zi. În special, ultimul punct este unul destul de complex. Așadar, dragi colegi, haideți să ne mișcăm mai repede ca să ne încadrăm în timp și să nu îi facem pe reprezentanții Parlamentului polonez să aștepte după noi. Haideți să îi primim totuși la timp și anume la 18.30. Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului de stabilire a listei țărilor terțe, ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Avem un dosar tratat de domnul raportor Dias de Mera. Acest subiect uh, se referă la liberalizarea vizelor cu Taiwan. Și acum îl rugăm pe domnul Diaz de Mera să ne prezinte proiectul de raport, după care colegii vor avea posibilitatea să ia cuvântul. Vă reamintesc că termenul de predare a amendamentelor este tot mâine, la ora prânzului. Votul la Libe va fi pe 26 octombrie și mergem la plenară la, în sesiunea din noiembrie. Domnule Diaz de Mera, aveți cuvântul. Președinte, voi a tratar de... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să câștigăm timp. După cum știți, este a doua oară când discutăm acest subiect. Uh, chiar dacă acum este prezentarea oficială a raportului. E vorba de regulamentul 539 din 2001, care stabilește lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină o viză pentru uh, trecerea frontierelor externe ale Uniunii. Și există și o listă a țărilor terțe ai căror resortisanți sunt scutiți de această obligație. Decizia recentă în ceea ce privește Bosnia-Herzegovina și Albania Uh, și care, bineînțeles, a fost o, o decizie deosebit de importantă și apoi decizia în ceea ce vrește fosta Republică uh, a Iugosla, uh, Iugoslavă, Macedonia. E bine, iată, deci au deschis calea către această uh, uh, modificare a regulamentului pe care tocmai l-am evocat. Astăzi discutăm despre un triplu obiectiv – însă mă voi referi doar la două dintre ele. Mai întâi, în ceea ce privește transferarea Taiwanului pe lista pozitivă și apoi uh, situația în ce privește Insulele Mariane de Nord. Aici nu avem niciun fel de problemă față de cetățeni, pentru că uh, acești cetățeni, pentru că sunt cetățeni ai Statelor Unite ale Americii și e o măsură de dorit, dar care în plus de aceasta este și logică și necesară și care este coerentă din punct de vedere politic. Acum, în ceea ce privește Taiwanul, și Republica uh, China. Aici, bineînțeles, noi avem nevoie de, am avut, a fost nevoie de un studiu aprofundat din partea mea. Uh, această insulă a evoluat în mod uh, coerent, în mod corect din punct de vedere economic, politic, democratic. Instituțiile democratice sunt clare și încă din 1996, când au avut loc primele alegeri prezidențiale libere. Deci, exact în anul 1996. Uh, guvernul, aici avem deci un președinte ales pentru un mandat de patru ani, asistat deci de un Consiliu Executiv care este condus de primul ministru și care formează ulterior uh, guvernul. Puterea legislativă aparține Parlamentului și există 334 de membri care sunt aleși printr-un sistem uh, electoral foarte bine organizat. Din punct de vedere economic am putea să vorbim la nesfârșit, însă voi face o intervenție foarte pe scurt. Taiwanul are uh, cel mai mare pe cap de locuitor, unul dintre cel mai mari din lume. În iunie 2000, iulie 2010 rata șomajului era de doar uh, 5,2%, mult sub media europeană, care era la momentul respectiv de 10,1%. Apoi, creșterea economică a ajuns până la 13,27% în prima jumătate a anului 2010, iar surplusul balanței comerciale a fost de 12.000 Uh, de milioane de dolari. Deci vedeți că avem o situație economică deosebit de bună. Apoi, în ceea ce privește migrația, aceasta este foarte scăzută, 0,15%. Deci, nu există risc prea mare pentru Uniunea Europeană să se confrunte cu imigranți ilegali din partea Taiwanului. Plecând de la datele pe care le-am primit din partea Comisiei Europene pentru perioada 2006-2008, uh, uh, date pe care le-am primit acum o săptămână, au fost înregistrați doar 45 de imigranți ilegali provenind din Taiwan pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Sunt cifre uh, pe care le puteți uh, verifica și este evident că e o cantitate neglijabilă. Apoi, în ceea ce privește securitatea documentelor de călătorie, trebuie să precizăm, domnule președinte, că pașapoartele electronice taiwaneze îndeplinesc toate standardele elaborate de Organizația Aviației Civile Internaționale. Și există uh, dispozitive moderne de luptă împotriva falsificării acestor date din pașaport. Și apoi, în ceea ce privește uh, taiwanezii care locuiesc în străinătate, vorba de uh, diaspora taiwaneză, e vorba de 60.000 de persoane care locuiesc în străinătate, care au un pașaport emis de autoritățile taiwaneze, iar intrarea pe această insulă trebuie să fie în prealabil autorizată pentru motiv logic. De aceea cred eu că ar trebui ca Uniunea Europeană să mențină exact același criterii de admisibilitate pe teritoriu, așa cum am spus în raportul meu. În momentul de față, Taiwanul nu cere vize pentru cetățenii din uh, 25 de uh, state membre ale Uniunii Europene, cu excepția Ciprului, României și Bulgariei. Dar autoritățile taiwaneze s-au angajat ca să formalizeze uh, scutirea completă de viză pentru Cipru, România și Bulgaria până la finalul anului 2010. Autoritățile ne-au spus și de altfel sunt reprezentanții acestei, acestor autorități sunt prezente în sală și uh, țin să le salut, ne-au spus în mod verbal că uh, data va fi 11 noiembrie. Dar vă rog uh, să spuneți acest lucru în scris. În scris să fie transmisă informația către comisie. Și deci, plecând de la motivele pe care tocmai vi le-am explicat, e bine, acestea sunt suficiente pentru a ă, plecând de la această premisă, state membre precum Marea Britanie și Irlanda au scutit taiwanezii de obligația deținerii de vize. În luna martie și respectiv în luna iulie 2009 s-a întâmplat acest lucru. Și alte state uh, care nu fac parte din uh, zona noastră geografică, uh, state precum Japonia, Corea de Sud, mă iertați, Corea de Sud, Singapore și Noua Zeelandă au renunțat de asemenea la obligativitatea vizei. Și deci, în final, și cu asta voi încheia, domnule președinte, Taiwanul nu pune niciun fel de amenințare, nu reprezintă vreo problemă uh, în materie de securitate, de imigrație pentru Uniunea Europeană și eliminarea obligativității vizelor va duce la îmbucățirea relațiilor cu Taiwanul, va duce la o cooperare mai strânsă în domeniul culturii, educației, protecției mediului, cercetării științifice și cu siguranță va promova creșterea turismului și asta în interesul reciproc. De aceea, din punct de vedere al acest, plecând de la aceste motive, ar trebui ca Uniunea Europeană să scutească Uh, Taiwanul de vize. Și în ceea ce privește țările pe care le-am enumerat și care au scutit deja cetățenii taiwanezi de vize, acestea reprezintă deja un exemplu. Și deci, persoanele, această scutire de viză nu se aplică persoanelor care au un pașaport taiwanez, dar în care nu figurează numărul de uh, identitate, numărul de asigurare națională. E cazul, aș spune eu, celor care fac parte din diaspora taiwaneză. Deci, e vorba doar de, așa cum spuneam, 60.000 de persoane. De aceea, dragi colegi, vă rog să susțineți această inițiativă și să aprobăm acest, uh, acest document, care cu siguranță va propune tuturor foarte multe avantaje și niciun dezavantaj, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Taiwan. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Și acum, dacă reprezentanții comisiei doresc să iau cuvântul, uh, nu știu dacă e absolut necesar să răspundeți sau să reacționați la raportul care tocmai ne-a fost prezentat. Dacă nu e neapărat necesar să luați cuvântul, atunci vă rog să uh, vom trece imediat la membrii care doresc să iau cuvântul, pentru că avem oarecum, oarecare presiuni de timp. Mai întâi, domnul Iacolino. Nostru colega sarò brevissimo. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu tot interesul raportul atât de detaliat și de substantiv al colegului Diaz de Mera și vreau să-i adresez complimente pentru punctualitatea cu care și precizia cu care a prezentat motivele care sunt în favoarea acceptării Taiwanului printre țările care, uh, ai căror resortisanți nu mai ar avea nevoie de viză. Taiwanul a cunoscut o dezvoltare economică fără precedent, este o țară în care se respectă democrația și drepturile omului și este o țară care prezintă un mare interes pentru Uniunea Europeană. Noi uh, avem uh, acolo o prezență efectivă și de aceea ar trebui să fie introdusă pe lista acelor țări care, cum spuneam, sunt, uh, a căror resortisanți sunt scotiți de vize. Dar să nu uităm faptul că Taiwanul încă nu este o țară recunoscută de toate celelalte țări din lume. Dacă facem această mișcare, dacă întindem această mână Taiwanului, atunci uh, va fi un lucru interpretat într-un anumit fel. Deci, să nu uităm că în Taiwan democrația funcționează foarte bine, au, bineînțeles, uh, reprezentarea la nivel de parlament, dar dacă adoptăm această prevedere, vom da posibilitatea cetățenilor taiwanezi să se simtă mai puțin izolați, mai puțin abandonați. Vă mulțumesc, spune președintele. Mai sunt și alți colegi care s-au înscris la cuvânt și îi rog din suflet să fie cât mai succinți cu putință. Mai întâi doamna Tania Fayon. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului Diaz de Mera pentru raportul său deosebit de exhaustiv. Eu sunt raportoare din umbră pe acest dosar și sunt de acord cu dumnealui, este un subiect deosebit de important. Și mie mi se pare că este logic ca Taiwanul să fie inclus pe această listă pozitivă. Am văzut foarte bine care a fost eh, impactul pozitiv al abolirii, viz abolirii vizelor, mă scuzați, pentru țările din Balcanii Occidentale anul trecut. Deci mi se pare e, eh, logic să adoptăm o prevedere similară ca cea pentru Albania și Bosnia și Herțegovina pentru Taiwan rapoartele între, uh, raporturile, mă scuzați, între cetățenii europeni și cei taivanezi, precum și relațiile economice, comerciale, vor fi consolidate datorită uh, includerii Taiwanului pe această listă pozitivă. Și apoi, uh, cred că nu există probleme în ce privește securitatea documentelor și a frontierelor. Eu nu cred că Taiwanul reprezintă vreun pericol. Uniunea Europeană este unul dintre principalii investitori străini în Taiwan, uh, și de aceea cred că uh, prin abolirea vizelor uh, raporturile economice uh, nu vor putea decât să se îmbunătățească. Patru țări membre deja au abolit obligativitatea vizelor pentru cetățenii Taiwanului. Deci, este o, o cooperare uh, reciprocă, pentru că nici Taiwanul nu cere uh, vize cetățenilor europeni, cu excepția celor trei țări menționate. Deci nu avem de nici pericolul imigranției, uh, imigrației ilegale din Taiwan către Uniunea Europeană. Deci sunt absolut de acord cu uh, propunerea colegului de azi de și îi mulțumesc pentru munca depusă. Mulțumesc, care cum are cuvântul domnul Alvaro. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește raportul domnului Diaz Temera, e bine, nu mai pot să adaug nimic. Cunosc bine Taiwanul, am fost acolo și, fără nicio urmă de îndoială, după cum ați descris, domnule Diaz de Mera, este una dintre țările care merită să fie pe lista statelor pentru care se abolesc vizele. În ceea ce privește terțele țări ai căror membri nu au nevoie de viză și nu discutăm doar despre Taiwan, deși în, în uh, raport uh, menționați doar această țară. Ar trebui să abordăm acest subiect ca în calitate de comisie. Acum că avem acest raport, ar trebui să discutăm despre comportamentul anumitor parteneri care au folosit liberalizarea vizelor ca instrument politic, spunând dacă ne sprijiniți oferindu-ne anumite date, și mă refer la cazul Austriei, atunci uh, o să uh, trecem la liberalizarea vizelor. Nu știu exact cum ne-a putea include acest uh, subiect. Așa că Domnule Diaz Temera, poate știți noastră mai bine unde am putea să exprimăm și o asemenea critică la adresa partenerilor care folosesc liberalizarea vizelor ca instrument pentru obținerea unor scopuri politice. Să vedem unde anume am putea include și acest uh, subiect. În ceea ce privește raportul pentru Taiwan, sunt complet de acord cu dumneavoastră și vă sprijin. Mulțumesc. Domnul Papa Nicolau, aveți și noastră cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Dias de Mera pentru munca excelentă. Am însă un comentariu în ceea ce privește Taiwanul. Potrivit informațiilor ce îmi parvin din uh, documentele pe care le am în față, până la finele lui 2010, Taiwan va putea să ne spună oficial că dacă elimină vizele pentru România, Bulgaria și Cipru, aveți informații oficiale potrivit cărora va chiar face acest lucru? Mulțumesc, spune președintele. Am luat notă de acest lucru. Domnule Diaz de Mera, aveți din nou cuvântul. Domnule președinte, Mulțumesc, președinte. Doresc să mulțumesc celor patru colegi care au uh, intervenit pe această temă. Doresc să mulțumesc doamnei Fayon pentru sprijinul său și pentru angajamentul său față de acest subiect. Doresc să mulțumesc lui Salvatore Iacolino pentru sprijinul de care a dat dovadă, pe care îl apreciez foarte mult. Mult doresc să mulțumesc de asemenea și colegului Papa Nicolau și în final mulțumesc și ție, Alexander, pentru sprijin. Aș dori să fac două comentarii. E vorba de politețe parlamentară pentru a răspunde la întrebările ce m-au fost adresate. Uh, aici mă refer mai întâi la primele, la țările care s-au uh, au cerut uh, să fie scutite de vize. Vorba de Trinidad și Tobago, Santa, Sant Lucia, San Vincent, Grenadin, Belize, Dominica, Grenada, insule Marshall, Micronezia și Palau. Însă această propunere s-a făcut doar din partea unuia sau poate două state membre ale Uniunii Europene și, în consecință, Comisia a considerat că nu trebuia să se dea urmare acestei solicitări. Apoi, în ceea ce privește ultima întrebare, trebuie să facem o precizare, o precizare deosebit de importantă. Aici nu ne aflăm în prezența vreunei convenții sau semnăturii vreunei, semnării vreunei convenții. E vorba de o decizie, o decizie unilaterală din partea celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. De ce? Pentru că Republica Taiwan a propus deja scutirea de vise pentru 24 de state membre, aceasta este deja în vigoare și propune, și noi credem acest lucru și cerem și o confirmare înscrisă a acestui fapt, ca până pe 11 noiembrie să existe scutire de vizite și pentru celelalte trei state, Cipru, România și Bulgaria. Deci aici nu e vorba de semnarea unei convenții, ci e vorba de o, o decizie unilaterală a Uniunii Europene. Și apoi, Alexander, doresc să-ți mulțumesc pentru aceste observații și doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Cred că s-a luat notă de sugestia făcută și anume că autoritățile taiwaneze să ne trimită în scris acest angajament, în așa fel încât să putem să uh, completăm lista cu cele trei state membre care nu se bucură deocamdată de scutire de viză și plecăm de la ideea că aici nu e vorba de un acord, nu e vorba de o convenție, ci este doar o expresie, aș spune eu, unilaterală a Parlamentului European a dorinței de a pune Taiwanul pe lista pozitivă a țărilor care sunt scuțite de vize în momentul în care resortisanții acestor țări intră pe teritoriul Uniunii Europene. Dacă acest lucru este bine înțeles, iată că am terminat pe marginea acestui subiect și mâine este termenul limită la ora 12, mâine la, uh, puteți de, până mâine la ora 12 puteți înainta amendamente pe marginea acestui raport. Continuăm acum și trecem la punctul final al acestei ședințe, o cu ordine de zi extrem de încărcată. E vorba de un punct foarte important. Deci vă propun mai întâi să dăm cuvântul direct domnului raportor, domnului Busutil, referitor la modificarea regulamentului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 am discutat această, acest subiect și cu parlamentele naționale uh, cu ocazia întâlnirilor interparlamentare care au avut loc pe 4 octombrie și acum vom da cuvântul domnului raportor Simon Busutil, după care va fi uh, momentul să dăm cuvântul reprezentanților Consiliului. Însă mai întâi vă rog, domnule Busutil, mai avem câteva minute la dispoziție pentru acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să, între... să încep cu o întrebare pe care vreau să vă adresez. Sunt într-o situație dificilă, este un dosar legislativ și avem la dispoziție mai puțin de 10 minute pentru un prim schimb de opinii. Inițial, intenția mea a fost aceea de a prezenta în primul rând, proiectul meu de raport doar la finele lui octombrie. Însă, fără un prim schimb de opinii propice, sunt acum într-o situație extrem de dificilă. Doresc să-i rog pe colegii mei, pe raportorii din umbră, să uh, doresc, doresc de fapt să întreb pe raportorii din umbră dacă acceptă un astfel de prim schimb de opinii, care în opinia mea este neadecvat. Nu am putea avea mai bine un prim schimb de opinii la următoarea uh, întreuniune, pentru că, sincer, se schimbă întregul calendar pentru acest raport. Aș dori ca raportorii umbră să mă susține, să mă ajute. Sunt dispus să am să organizez săptămâna viitoare o reuniune cu raportorii umbră la Strasburg, dacă ei consideră că asta o să ne ajute. Nu aș vrea să creadă că încerc să uh, grăbesc acum tratarea acestui dosar. Cred că nivelul de cooperare a fost foarte bun. Am văzut asta și acum două săptămâni. Uh, Așadar, mă opresc aici și rog pe raportorul număr să-și exprime, exprime opinia. Mulțumesc, domnule Busutil, spune președintele. Este într-adevăr o chestiune foarte sensibilă. Este adevărat că nu doar, nu rare ori, avem uh, ordine de zi foarte încărcate. S-a făcut așadar acum o sugestie de a amâna această primă deliberare, acest prim schimb de opinii. Haideți să vedem ce au de spus uh, raportorii din umbră. Doamna Ghiom, în primul rând. Ajut. Da, sunt absolut de acord cu punctul de vedere al domnului Busutil. E imposibil în cele câteva minute care ne mai rămân la dispoziție să vorbim despre un dosar atât de important. Sunt multe lucruri de discutat, deci eu cred că putem să amânăm acest punct până la o dată mai favorabilă când vom avea mai mult timp la dispoziție. Mulțumim, doamna Wilkstrom, mulțumesc, domnule președinte. Este un dosar crucial și de aceea nu pot decât să împărtășesc părerea lui Simon. Haideți să amânăm acest punct pentru ca și mai mulți colegi să poată să participe la dezbatere. Mulțumesc, doamna Keller. Și eu sunt de acord și haideți să fim mai realiști uh, cu calendarul, pentru că sunt atât de multe puncte care, care n-au fost acoperite în timpul vizitei de acum două săptămâni, încât nu e realist să credem că vom putea respecta calendarul actual. Doamna Vergia, și eu sunt succintă. Eu vorbesc numele raportorului din umbră al GUE. Aș prefera ca raportorul din umbră să fie el însuși prezent ca să putem să amânăm. Uh, subiectul nu mi este nici mie indiferent, dar sper că trebuie să am, uh, sunt de acord că trebuie să amânăm. Președintele, îi dau din nou cuvântul domnului Busutil dar, uh, așa cum au spus și raportorii din umbră de la comisia noastră, toată lumea este conștientă de faptul că e un subiect foarte important, sensibil, uh, ce legat de agenția Frontex și care merită o dezbatere în care um, participă cât mai mulți uh, membri ai comisiei și că nu putem să respectăm calendarul. Tocmai am aflat că întâlnirea cu reprezentanții Parlamentului polonez va avea loc într-o altă sală decât cea anunțată, deci cei care vor să meargă la această întâlnire sunt rugați să meargă în sala 3E2, în clădirea ASP. Deci, haideți să dăm cuvântul domnului Busutil și să reprogramăm acest punct la o dată ulterioară, cât mai repede cu putință. Domnule Busutil, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Um, sunt extrem de dezamăgit că trebuie să facem acest lucru, dar nu avem de ales. Trebuie să amânăm acest prim schimb de opinii. pentru că îmi doresc ca toți colegii și toți raportorii din umbră să rămână cu senzația că acordăm acestui dosar tot timpul convenit. Deci, asta înseamnă că calendarul nostru se va prelungi. cu cel puțin două săptămâni față de calendarul inițial. Deci, convoc o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna viitoare și, încă o dată, vreau să îi conving pe colegi că avem nevoie de o amânare a acestui schimb de opinie și vă rog să blocați mai mult timp la reuniunea următoare pentru acest punct. Vă mulțumesc! Da, domnule Busutil, Apreciem dorința dumneavoastră de a amâna această discuție, precum și sugestia pe care ați făcut-o pentru a convoca o reuniune a raportorilor din umbră și vom uh, arăta prin reprogramarea acestui punct cu ocazia următoarei reuniuni libe cât de uh, și important este acest dosar. Acum ne mutăm în sala 3E2 ca să ne întâlnim cu reprezentanții Comisiei pentru Afaceri UE din Parlamentul Poloniei. O sesiune în comun care ar trebui să dureze o oră. Vă mulțumesc!